Good day. Good day, everybody. Bună ziua tuturor. Bună ziua. Doamnelor și domnilor, stimați invitați la această audiere organizată de Comisia Libe. Permiteți-mi să mă prezint pentru cei care ne uh, vizitează cu această ocazie. Sunt președintele Comisiei Libe, Lopez Aguilar, și îmi face deosebită plăcere să conduc această audiere organizată de raportorul nostru și membrul Comisiei Libe, domnul Cornelis de Jong, cu privire la o abordare europeană a în materie de drept penal, un subiect de deosebită importanță pentru domeniul justiției și afacerilor interne întărit astfel de tratatul de la Lisabona. În decembrie 2009, după intrarea în vigoare pe deplin a Tratatului de la Lisabona, securitatea, justiția și libertatea nu au mai uh, continuat să fie un domeniu exclusiv de competența statelor membre, ci au devenit, în sfârșit, o, uh, o competență europeană, o jurisdicție europeană. Și în urma și, și se aplică procedura uh, legislativă ordinară anterior denumită codecizie, ceea ce a făcut ca această temă să devină extrem de importantă și o ocazie pentru Parlamentul European de a aplica tratatul de la Lisabona în vederea promovării recunoașterii comune a sentințelor judecătorești și mai ales a cooperării juridice nu numai în uh, dreptul civil, dar și în dreptul penal. Inclusiv o înțelegere comună și o abordare comună a infracțiunilor transfrontaliere grave. și astfel tratatele, de la, uh, tratatele din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolele 67 până la 89, au exprimat uh, acest lucru. Și aceasta, acesta a fost și obiectivul Parlamentului European din ultimii ani. și astfel s-a subliniat importanța rapoartelor um, din proprie inițiativă elaborate de colegul nostru, domnul uh, De Jong, care va prezida această reuniune și care vă va prezenta invitații noștri, profesori universitari, cercetători care ne vor prezenta diferitele aspecte ale acestei abordări europene în materie de drept penal, în conformitate cu tradițiile juridice ale Uniunii Europene. Acestea trebuie luate în considerare pentru a avea un efort semnificativ și pentru a obține această abordare europeană. Criminalitatea transfrontalieră este, înainte de toate, una dintre dimensiunile cele mai relevante ale globalizării, iar Uniunea Europeană trebuie să aibă și ea o relevanță la, relevanță la nivel global. Infracțiunile au căpătat o perspectivă globală și au fost primele care au făcut acest lucru. Globalizarea a însemnat că am putut beneficia de oportunități la nivel global, piețele au uh, avut un comportament global, fina, partea financiară a fost globalizată, dar în același timp protecția drepturilor cetățenilor nu s-a bucurat de aceeași globalizare, iar, iar uh, amenințările la adresa securității cetățenilor europeni. s-au intensificat ca urmare. Instituțiile europene trebuie să se asigure că Uniunea Europeană are o abordare relevantă și un rol relevant în acest domeniu. Aceasta este ideea principală a spațiului de libertate, justiție și securitate și de aceea în calitate de profesor de drept constituțional, am uh, subliniat în mod repetat semnificația deosebită a acestui uh, aspect și a acestui segment al sistemului constituțional european în conformitate cu tratatul de la Lisabona, spațiul de libertate, securitate și justiție din uh, tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este expresia cea mai importantă a dimensiunii constituționale și a ambiției politice a Uniunii Europene. Pentru că dreptul penal afectează cu adevărat una din competențele cele mai sacre ale statelor membre ale Uniunii Europene. Însă, tratatul de la Lisabona a arătat că trebuie să înțelegem că chiar și în acest domeniu trebuie să ne punem în comun nu numai eforturile, dar și rezultatele pentru a combată în mod eficient criminalitatea organizată la nivel transfrontalier. Și trebuie să ne reunim eforturile pentru aplicarea legii și pentru protejarea drepturilor cetățenilor. De aceea, organizarea acestei audieri este o idee foarte bună și așteptăm cu nerăbdare discuțiile care vor fi uh, organizate aici și încă o dată îl uh, felicit pe Melis de Jong pentru înaintarea raportului de, din proprie inițiativă care a fost inclus pe agenda de lucru a Comisiei Libe și, sigur, pentru monitorizarea cooperări instituționale care trebuie să se organizeze împreună cu Comisia și cu Consiliul în acest domeniu, în vederea transpunerii acestui efort comun în legislație europeană. Și ultimul punct, vă reamintesc că trebuie să ne utilizăm timpul cu mare grijă. Sigur că vor fi sesiuni de discuții după fiecare intervenție a profesorilor și cercetătorilor care vor lua cuvântul. Vă sugerez ca toți cei care doresc să ia cuvântul, să aducă o contribuție sau să adreseze întrebări specifice, să țină cont că avem o limită de timp, o, o constrângere pe care trebuie să ne o aplicăm singuri. Ca urmare, sugerez celor care doresc să ia cuvântul să-și um, limiteze intervențiile la două-trei minute maxim, astfel pentru ca toată lumea să aibă posibilitatea să se exprime și pentru a avea o cât mai bună coordonare a discuțiilor din această dimineață. Mulțumesc, domnul Cornelis de Iong, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ați adresat. Cred într-adevăr că este un moment important pentru Parlamentul European, pentru că celelalte instituții și-au exprimat deja opinia asupra modului în care uh, Uh, Uniunea Europeană trebuie să înainteze în acest domeniu. Avem concluziile Consiliului din 2009, avem, comisia, avem comunicarea Comisiei un document mai recent, însă uh, Parlamentul încă nu are un raport privind uh, dreptul penal material, avem un raport privind dreptul procedural, însă dreptul material este un domeniu relativ recent pentru Parlamentul European, chiar dacă au fost adoptate deja câteva Uh, texte, aș spune de la caz la caz, în acest domeniu al dreptului uh, material. Și în deschiderea acestei audieri uh, voi încerca să nu vorbesc prea mult, pentru că cred că este mai bine pentru mine, în calitate de raportor, să-i ascult pe distinși experți invitați astăzi. Ei sunt destul de numeroși și sunt sigur că vor avea contribuții valoroase la această discuție. Dar aș dori să spun că audierea urmează cumva structura pe care vreau să o imprim raportului meu. Începem cu o primă întrebare și anume, bun, să spunem că există loc pentru dreptul penal ca reglementare la nivel european. Acesta ar fi primul bloc, prima întrebare. A doua ținând cont că va exista un drept penal la nivel european, care ar fi uh, principiile de calitate în acest sens. A treia sesiune. Bun, avem uh, un cadru sau vom avea un cadru pentru dreptul uh, penal european, se vor fixa niște uh, criterii de calitate pentru o legislație de bună calitate, însă cum um, se va gestiona acest domeniu la nivel instituțional. Este un proces mai complicat decât credem, pentru că avem un nivel național, la nivel național, un sistem în care, în general, există un minister, Ministerul de Justiție, responsabil pentru asigurarea calității dreptului penal, normelor de drept penal. În general, fie că e vorba de domeniul uh, mediului sau de domeniul financiar și atunci este implicat și Ministerul de Finanțe. Deci nu contează uh, de unde vine inițiativa, de la ce minister vine inițiativa, întotdeauna va exista o, um, un control de calitate la nivel guvernamental. Și acest gen de mecanisme implică o anumită uh, birocrație, dar oricum ele funcționează, însă la nivel european acest lucru ar fi mai dificil. De exemplu, la Parlament există multe um, unități care gestionează această, acest domeniu al dreptului penal, dar nu există o celulă specializată care să se ocupe de sancțiuni, care să se ocupe de descrierea infracțiunilor penale. Și întorcându-mă la prima întrebare, dacă ar trebui să avem un drept penal european, m-aș uh, referi la câteva lucruri care există deja în tratat. De exemplu, putem spune că există o listă de infracțiuni în articolul 83 alineatul 1 din tratatul de la Lisabona. Uh, aceste infracțiuni sunt văzute ca niște infracțiuni deosebit de grave, cu o dimensiune transfrontalieră. Acesta ar fi un criteriu. Trebuie făcută o listă a infracțiunilor și se adaugă criterii suplimentare care ar putea include și alte infracțiuni care nu au fost specificate în mod explicit în tratat. Și apoi avem a doua posibilitate, dacă infracțiunea respectivă este esențială pentru o implementare uniformă a politicii Uniunii Europene. Și dacă au existat măsuri de armonizare. Așadar, existența acestor măsuri de armonizare și caracterul esențial al dreptului penal pentru îmbunătățirea politicilor Uniunii Europene. Și aici cred că discuțiile pot continua pentru că acest domeniu nu a fost cu adevărat explicitat în tratat și nu a fost utilizat um, în practică și putem avea o discuție despre ce fel de criterii ar putea fi adăugate aici. Și discuția ar putea fi destul de interesantă, pentru că dacă citim comunicarea comisiei, unde sunt incluse și alte criterii, de exemplu, uh, alegerea forului de judecată de către infractori, de exemplu infractorii care călătoresc dintr-un stat membru în altul pentru a își alege sistemele unde pedepsele sunt cele mai ușoare. Nu știu dacă va funcționa acest criteriu mi se pare că este destul de vag, probabil că vom auzi mai multe detalii în prezentările pe care le vom asculta și oricum totul depinde de tipul de infracțiune, un simplu furt. Bă, în cazul unui simplu furt ne imaginăm cu greu un infractor călătorind dintr-un stat membru în altul pentru a căuta pedepsele cele mai ușoare, dar oricum cred că acest subiect trebuie supus discuției. Și o altă abordare în a treia sesiune se referă la proporționalitate. Dacă vorbim despre subsidiaritate, vorbim și de proporționalitate, un principiu foarte important pentru dreptul penal, pentru că întotdeauna trebuie luate în calcul și drepturile omului, drepturile fundamentale. Dacă se îndepărtează o parte din aceste libertăți, dacă se aplică o pedeapsă, trebuie să existe un scop legitim, un obiectiv legitim și de asemenea trebuie să se uh, recunoască aducerea unui prejudiciu um, important societății. De asemenea, principiul ultima ratio. Și toate celelalte principii care trebuie aplicate ca un fel de test asupra dreptului penal. Politicienii ca noi înșine. se confruntă cu acest lucru. De exemplu, am văzut foarte des în, în ziare, de exemplu, fenomene care sunt criticate și atunci politicienii ce pot face? Pot spune că uh, fenomenul respectiv este deosebit de grav, trebuie propuse noi uh, pedepse, trebuie propusă, un, propusă o nouă abordare la nivel uh, penal. Însă nu se spune clar că, de fapt, dreptul penal este ultima rațio, că este ultimul recurs de gestionare a problemei. Și trebuie verificat dacă nu există alte măsuri care pot fi utilizate pentru rezolvarea problemei. Ca urmare, proporționalitatea este extrem de importantă. Așadar, al doilea bloc al uh, a doua sesiune se va ocupa de niște principii mai tradiționale, ca vinovăția individuală, legalitatea și tocmai pentru că este vorba despre o privare de drepturi, nu poate exista niciun fel de uh, ambiguitate în procedurile judiciare și acestea nu trebuie să fie retroactive. Și, în fine, mai există un principiu sau poate că mai există și altele pe care profesorii de drept le vor sublinia și anume principiul coerenței juridice. Coerența este esențială în dreptul penal. Sancțiunile, pedepsele trebuie să fie coerente unele cu celelalte. Uh, pentru că este un fenomen public, nu putem avea de-a face cu o pedapsă foarte uh, strictă pentru un, o anumită infracțiune care să fie complet dezechilibrată cu celelalte pedepse aplicate celorlalte infracțiuni. Cred că mă voi opri aici. Uh, aștept uh, cu nerăbdare să aud contribuțiile diferiților invitați. Mă bucur să uh, văd aceste personalități celebre printre noi astăzi. și fiecare grup politic și-a făcut propriile propuneri de invitați, ceea ce a facilitat foarte mult uh, organizarea de către raportor a acestei audieri și uh, aștept cu mare interes intervențiile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bun, mulțumesc Cornelius de Jong pentru această introducere a subiectelor esențiale ale acestei audieri, principiile, subsidiaritate, proporționalitate, necesitate, ultima ratio, Cred că am uh, pus deja bazele pentru demararea acestei discuții și cred că este momentul să dăm cuvântul primului vorbitor de astăzi, domnul Hans Nilsson, profesor la Colegiul Europei din Bruj și șef al Diviziei de Cooperare Judiciară în cadrul Consiliului Uniunii Europene din 1996. Domnule profesor Nilsson, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru prezentarea pe care mi-ați făcut-o. E o plăcere să vin să vă vorbesc în um, calitate de profesor. E o adevărată onoare să pot să fac așa ceva. Și e o onoare mai ales să văd aici uh, reuniți atât de mulți uh, experți europeni. Nu e ușor să explici în 20 de minute ce s-a întâmplat, toată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și uh, ce se întâmplă cu dreptul penal din această perspectivă, însă voi încerca să fac tot posibilul, mai ales cu ajutorul uh, acestor prezentări. În armată, sergentul meu îmi spunea un lucru. Crezi că deocamdată e ușor, însă așteaptă să-ți explic eu în ce constă misiunea ta și atunci o să vezi cât e de greu. E bine, cred că același lucru este valabil și cu evoluția dreptului penal în Uniunea Europeană, deoarece avem atât de mulți uh, jucători care intră practic în joc. Din 1957 la Consiliul, avem Consiliul uh, Europei, avem acordul Schengen, avem de asemenea evoluții la nivel subregional, cooperarea nordică, de exemplu, sau cea din sud-estul Europei și, bineînțeles, uh, avem și nivelul internațional, la nivel de ONU. Și în acest context a trebuit să lupt cu un expert invitat aici împotriva corupției internaționale cu Denis. Mă bucur să, să te văd din nou aici și mă bucur să văd că poți influența evoluția dreptului penal în Uniunea Europeană. din uh, noiembrie, 1 noiembrie 1993, deci acum peste 20 de ani, am început să ne ocupăm de dreptul penal în Uniunea Europeană. Însă ce s-a întâmplat într-o primă etapă în timpul tratatului de la Maastricht? E bine, cooperarea interguvernamentală bine cunoscută. M-am uitat odată la primele 100 decizii luate de Consiliu și primele 99 erau concluzii sau recomandări. Deci nu erau decizii cu caracter obligatoriu. Doar decizia numărul 100 a fost o decizie care a devenit obligatorie, era o convenție în momentul respectiv. Deci, practic, în prima revoluție a avut loc când a intrat în vigoare tratatul de la Amsterdam. Atunci am devenit puțin mai serioși pe 1 mai 99. Deci, cam acum 10 ani. După aceea am uh, obținut deciziile cadru obligatorii, deși acestea nu puteau avea un efect direct. Cu tratatul de la Nisa nu s-a întâmplat, nu s-au întâmplat prea multe, cu excepția faptului că am avut, am inclus uh, eurojus și, uh, și rețeaua de cooperare judiciară în, în legislație și după aceea am avut mai multe progrese. Am avut mai multe planuri de la acțiune, de la Tampere, programul de la Stockholm, pot menționa și strategia de dezvoltare a mileniului, planul de acțiune de la Viena și planul de acțiune împotriva criminalității organizate. Pe vremea aceea, Consiliul elabora foarte multe planuri de acțiune, însă la acțiune trecea mai greu. În timpul tratatului de la Amsterdam s-a ajuns la un compromis între statele membre – unele state erau clar în favoarea statelor națiune, puneau accentul pe capacitatea teritorială în ceea ce privește dreptul penal, puneau accentul pe suveranitate atunci când cooperau. Dacă vedeți termenul suveranitate, de exemplu, vă puteți uita la Curtea Constituțională din Germania și la avizul pe care l-a dat privind tratatul de la Lisabona. Acolo termenul suveranitate este menționat de 33 de ori. Alte state au văzut că era nevoie să armonizăm dreptul penal, așa cum spunea tratatul, sau chiar să-l unificăm în anumite privințe, mai ales în ceea ce privește cooperarea prin regulamente. Acestea au fost statele membre care au vorbit despre crearea Uh, spațiului european uh, juridic, o idee care începuse deja să se facă simțită în 1977. Ei vorbeau despre procurorul european, despre um, înființarea unui uh, cod penal european și toate acestea au ajuns în timpul tratatului la Lisabona, la, au dus la crearea spațiului de libertate, securitate și justiție, un spațiu fără frontiere. ce putem spune? A apărut o nouă paradigmă. Ideea era să nu se mai coopereze bilateral. Era vorba de înlăturarea granițelor nu doar pentru infractori, ci și pentru autoritățile poluționești sau uh, judecătorești sau judecătorii penali. Bineînțeles, că ne putem întreba dacă lucrurile au ajuns într-adevăr să fie așa. La Consiliu exista cerința de unanimitate, existau mai multe, patru niveluri de luare a deciziilor, la început erau cinci, de asemenea exista și uh, dreptul dublu de inițiativă. Consiliul uh, lua deciziile foarte lent și de cele mai multe ori se ajungea practic la cel mai mic numitor comun. În ceea ce vrește substanța, am cooperat în patru domenii. Cooperarea și recunoașterea reciprocă de la tratatul de la Amsterdam și de la implementarea acestuia prin uh, acțiunile de la Tampere. Am lucrat asupra armonizării sau uh, aproximării. De asemenea, am colaborat pentru înființarea unor instituții, cum ar fi Eurojust sau Europol, sau anumitor rețele. Unele lucrează, cum ar fi rețeaua europeană judiciară sau rețeaua împotriva genocidului și a crimelor împotriva umanității. Și, bineînțeles, ne-am ocupat și de misiunea externă, deoarece criminalitatea nu se oprește la frontiere. Dacă e să vedem cantitativ ce am făcut în timpul perioadei tratatului de la Amsterdam, Poate că veți credea că am uh, obținut un cadru legislativ destul de impresionant. impresionant cu 35 de decizii cadru și directive, din care 16 se refereau la cooperare, 12 se refereau la recunoașterea reciprocă. Am avut 14 uh, decizii cadru privind dreptul penal material și 5 directive. Deci, după cum vedeți, o contribuție destul de substanțială, cantitativ vorbit. De asemenea, am avut 17 decizii, cum ar fi de înființarea uh, privind de înființarea Eurojust sau Prüm, am avut de asemenea șase acorduri internaționale și trebuie să vă spun că nu am reușit să număr toate rezoluțiile, recomandările sau concluziile Consiliului. Deci un cadru legislativ destul de impresionant pe care am reușit să-l elaborăm în timpul tratatului de la Amsterdam. Preț de 10 ani și jumătate, timp de 10 ani și jumătate. 7 sau 8 decizii obligatorii au fost luate în acea perioadă. Problema avea însă două fațete. Aveam o problemă legată de implementarea în statele membre, și aveam și problema controlului asupra acestei puneri în aplicare. În timpul tratatului de la uh, Amsterdam, când am uh, negociat, uh, Comisia a primit drept de inițiativă. Poate că vă amintiți că pe vremea tratatului de la Maastricht, Comisia nici nu avea drept de inițiativă acesta este, aceasta vă arată cât de delicat uh, este acest domeniu, în care s-a evoluat treptat de atunci. Parlamentul European pe vremea aceea nu era decât consultat. Acesta era practic principalul deficit democratic al Uniunii Europene. Deciziile erau obligatorii, însă nu aveau efect direct, ci indirect. Exista o obligație conform dreptului penal, de uh, interpretarea conformității uh, dreptului uh, național față de deciziile comunitare. De asemenea, Curtea a primit uh, competențe crescute, cum ar fi cele întrebări uh, prejudiciare. A doua revoluție acum, tratatul de la Lisabona. Atunci, am inclus fostul pilon 3 în pilonul 1, însă și astăzi ne întrebăm dacă, într-adevăr, am scăpat de cel de-al treilea pilon. Deoarece există niște rămășițe ale acestuia în cadrul primului pilon. Avem acele uh, pauze de urgență, de exemplu, în ceea ce privește dreptul penal. Frâne de urgență. Uh, Trebuie să vă spun că acum avem o competență împărtășită între Uniune și statele membre, cu uh, consecințe uh, juridice mm, care nu s-au văzut în totalitatea lor. Un alt efect. Acum avem directive și regulamente în acest domeniu, deci avem posibilitatea de a face regulamente, însă deocamdată nu sunt elaborate regulamente. Pe viitor cred însă că lucrurile se vor schimba. De asemenea, nimeni nu s-a gândit exact ce înseamnă să ai un efect direct la un instrument de drept penal. Nu poți avea o directivă cu efect direct în ceea ce privește dreptul penal material, însă există alte prevederi care la rândul lor pot avea un efect direct. E vorba de victime, de cooperare, de asistența acordată victimelor, Asta nu ține neapărat de dreptul penal material, însă au, uh, avem aici un efect direct atunci când sunt puse în aplicare. Deci un efect direct asupra indivizilor și un nivel crescut de protecție, însă nu s-au făcut deocamdată cercetări în acest domeniu. Poate că cineva va scrie un articol pe această temă după sugestiile mele. Comisia, bineînțeles, are drept de inițiativă între Însă 25% din statele membre, dacă uh, sunt de acord, pot veni cu o inițiativă. Și cred că asta se va și întâmpla. De asemenea, rolul Comisiei și al Curții au fost uh, sporite rolurile acestora. Am avut o perioadă de tranziție. În decembrie 2015, Comisia și Curtea vor avea competențe de pline, așa cum aveau înainte în pilonul 1, pentru a adopta decizii cadru care își mențin uh, efectul, însă trebuie implementate. Dacă aș fi eu acum ministru de justiție într-un stat membru, aș începe deja implementarea. Avem uh, majoritatea calificată și codecizia cu Parlamentul European. Nimeni nu pune la îndoială acum legitimitatea democratică a deciziilor pe care le luăm împreună cu Parlamentul European avem, uh, de fapt, un sistem bicameral în Uniunea Europeană. Și mai avem și um, această ciudățenie a opt-out-urilor sau opt-in-urilor. Deci anumite țări aleg să nu uh, participe uh, la deciziile respective. Danemarca, de exemplu, este un astfel de caz, însă vom vedea ce se întâmplă pe viitor. Unii spun că programul de la Stockholm uh, e copilașul meu, e făurirea mea. Nu știu dacă e adevărat, însă mă vedeți aici cu o copie a programului de la Stockholm și vedeți cu cât drag țin în mână această copie. Însă aceste, acestea sunt persoanele care au uh, elaborat programul de la Stockholm în timpul președinției suedeze și am avut onoarea să colaborez cu, cu aceste persoane. Programul de la Stockholm a încercat să reechilibreze ceea ce făcuse Uniunea Europeană în trecut. În acest program am vrut să punem accentul mai mult asupra protecției indivizilor, asupra protecției celor vulnerabili, asupra protecției datelor. Am încercat să nu venim doar cu uh, măsuri uh, de sancționare, ci cu măsuri mai ușoare, să zic așa, mai soft în engleză, pentru cetățeni. Programul de la Stockholm era un program destinat cetățenilor. Însă, domeniul dreptului penal ține de represiune în mare măsură și de aceea am pus accentul și pe anumite uh, domenii prioritare. Și vedeți că avem acum pe masa discuțiilor foarte multe chestiuni care au fost definite inițial în programul de la Stockholm ca fiind prioritare, cum ar fi traficul de persoane și de copii, exploatarea sexuală a copiilor, pornografia infantilă, criminalitatea cibernetică, deci în toate aceste domenii am adoptat măsuri. Acum, în ceea ce privește tratatul de la Lisabona, doar câteva comentarii, dacă îmi permiteți. Tratatul spune că ar trebui să ne ocupăm de deciziile judiciare. Asta înseamnă că în dreptul penal nu putem face atât de multe cum am făcut în uh, cadrul Consiliului uh, European. Aici avem de-a face cu decizii. Și la negocieri a fost o surpriză, ne-am dat seama că nu mai putem defini uh, Uh, autoritățile polițienești uh, ca autorități uh, judecătorești. Acum trebuie să le validăm, practic, prerogativele dacă vrem să avem o cooperare între autorități. De asemenea, tratatul vorbește despre dimensiunea transfrontalieră, nu despre implicațiile transfrontaliere ale deciziilor noastre. Termenul implicații transfrontaliere se află în domeniul dreptului civil, însă în dreptul penal avem un termen mai larg, ales uh, din adins pentru a avea o cooperare mai largă decât uh, cea din dreptul uh, din domeniul dreptului civil. Ceva poate avea o dimensiune transfrontalieră fără să aibă implicații uh, transfrontaliere. De asemenea, vorbim despre reguli minime în tratatul de la Lisabona. Recent am publicat un articol pe această temă într-un, într-o publicație juridică suedeză, vă pot trimite o copie. Deci spunem că acum nu le mai dăm posibilitatea statelor membre să facă ce, vreau în tratat, ce vor. În tratatul de la Lisabona avem niște competențe împărtășite între statele membre și Uniune. Și odată ce Uniunea și-a exercitat competențele, atunci competențele respective nu mai uh, țin de statele membre. Deci în domeniul traficului de persoane, aici avem o competență comunitară. Principiul de prevenire de preemție, mă scuzați. Și e clar că toate acestea vor ajunge într-o zi și în fața Curții Europene de Justiție. Dacă Parlamentul hotărăște că o anumită infracțiune trebuie să fie penalizată uh, printr-un comportament intenționat, nu cred că statele membre pot penaliza acea infracțiune prin uh, comportament neglijent. Uh, doar caracterul uh, intențional poate fi aici cel hotărător. Deci vorbim despre directive care pot avea un efect direct dacă implementarea nu se face așa cum trebuie. Colegul meu de la președinția poloneză va vorbi despre procedurile din uh, dreptul penal, deci nu voi interveni și pe această temă, însă câteva comentarii în legătură cu un document uh, adoptat înainte, cu intrarea, înainte de intrarea în vigoare a Tratatului Lisabona cu câteva zile. Am spus că trebuie să încercăm să elaborăm aceste prevederi de drept penal, acest model împreună cu Comisia și Parlamentul. Asta lasă multă flexibilitate, însă pe vremea prezenției suedeze, când am negociat acest document important, ne-am dat seama că lucrurile trebuie să evolueze. Și tocmai asta încercăm să facem acum, să obținem un oarecare nivel de coerență în legătură cu directivele adoptate. Și nu e ușor să o faci, nu ești sigur că poți să o faci, deoarece avem raportori diferiți, însă, după părerea mea, această consecvență este esențială. Acum, foaia de parcurs. Nu voi vorbi prea mult despre aceasta. Știi că există și știm că va crește coerența din domeniu. De asemenea, Tratatul de la Lisabona ne conferă noi posibilități în ceea ce privește evaluarea, instruirea, instruirea personalului. După părerea mea, e regretabil Acum avem o academie de poliție la nivel european, însă, din păcate, nu avem și o academie în domeniul judecătoresc. E mare păcat. În ceea ce privește perspectivele financiare și aici am mari speranțe, sper că vom începe negocierile cu Parlamentul European. Avem cam 800 de milioane bani disponibil pentru justiție. Când am început eu la Consiliul 96, vorbeam de un program de aproximativ 2 milioane, deci pentru întreg domeniul justiției. Deci pentru noi e un progres însemnat. Tratatul de asemenea dă noi putere Europolului, Parlamentelor Naționale. Avem de asemenea și uh, procurorul public uh, european. Eu cred că această funcție se va crea. Nu se mai pune întrebarea dacă se va crea, ci când. Înainte sau după ce ies eu la pensie, vom vedea asta. Acum, în încheiere, să vă spun ce proiecte sunt în curs. Ordinul European de Protecție și exploatarea sexuală a copiilor. Vom adopta legile aici foarte Uh, foarte curând. Avem de asemenea și un mandat de anchetare european. Aici sper uh, să avem o abordare cât mai generală la Consiliu pentru a începe negocierile cu Consiliul. Începem de asemenea negocierile cu Parlamentul privind atacurile cibernetice, iar în timpul următoarei președinții avem dosarul atât de dificil al uh, registrelor cu numele pasagerilor. Statisticile penale, de asemenea, sunt foarte importante, o zonă oarecum neglijată din drept. Avem o directivă privind drepturile victimilor și sperăm să avem uh, și aici o abordare generală săptămâna viitoare. De asemenea, am ajuns la o înțelegere cu Parlamentul privind așa numita declarație de drepturi, dreptul de informare pentru suspect și acuzat și, de asemenea, discutăm la Consiliu despre accesul la avocat și am început să ascultăm despre abuzurile de pe piață și despre utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale. Acum, cele două propuneri pe care le așteptăm de la Comisie în viitorul apropiat, în ceea ce privește confiscările, protecția datelor, persoanele vulnerabile, traficul de droguri, în ceea ce privește protecția intereselor financiare, Eurojust, reținerea de date, infracțiunile uh, de trafic. De asemenea, în înghețarea fondurilor uh, celor care sunt bănuiți de terorism. Avem și sistemul de, finanț- de urmărire a finanțării terorismului, protecția euro, copiii dispăruți, ajutorul uh, juridic, avem de asemenea cetățenii din țări terțe și cazierele juridice, avem drepturile de proprietate intelectuală și sancțiunile uh, Uh, și aplicarea lor în transportul rutier comercial. Deci, iată câte inițiative legislative așteptăm în acest domeniu în următoarele 18 luni. Ca să închei, cred că tratatul de la Lisabona ne oferă o serie de posibilități. Cooperarea în domeniul dreptului penal nu mai are acel deficit democratic. Acum avem un sistem uh, de plin de negociere între Consiliu și Parlament pe baza propunerilor făcute de comisie și un lucru bun uh, grație căruia dreptul penal poate avansa. Vă mulțumesc, domnule Nilsson. Dumneavoastră ne-ați oferit uh, o privire din interior a acestei uh, evoluții revoluționare. În ceea ce privește competențele statului, acestea, aceste competențe care erau strict naționale au ajuns să devină europene. Dumneavoastră v-ați vorbit, v-ați referit la traficul de persoane urmane, exploatarea femeilor, atacurile cibernetice, contrafacerile, traficul de droguri, de arme corupția, spălarea de bani, lupta împotriva infracțiunilor uh, care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Am ajuns să avem acum suficiente informații pentru a trece la următorul punct, însă înainte îi urez bun venit domnului Ale Wilson, președinte al Eurojust. E o plăcere să vă avem încă o dată aici, domnule Williams. Dumneavoastră participați de foarte multe ori la audierile organizate de Comisia Libe. Prezența dumneavoastră astăzi aici este deosebit de relevantă. Trecem la următorul punct prezentat de domnul Andre Clip, profesor de drept penal, procedură penală și drept penal transnațional la Universitatea din Maastricht. Domnule Clip, aveți cuvântul timp de 15 minute pentru a nu acumula întârzieri. Thank you, Chairman. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult Parlamentului European și mai ales domnului Denis de Jong pentru invitația adresată. Este o mare onoare pentru mine pentru a vă putea vorbi despre viitorul uh, dreptului penal în Europa. Chiar dacă vin de la Maastricht, nu cred că trebuie să revin asupra istoriei tratatului de la Maastricht. De altfel, uh, domnul Nielsen a făcut-o deja. Uh, să ne gândim la condițiile în care în clipa de față se acționează în domeniul dreptului penal și dacă ceea ce dispunem uh, că legislație este suficient. Am uh, încercat să descriu uh, criteriile care ar trebui să fie avute în vedere atunci când trebuie luată o decizie legată de sancționarea unei infracțiuni. Cred că este o chestiune foarte importantă pentru că va crește pe viitor importanța dreptului penal, ne place sau nu ne place, și va trebui să existe o influență europeană în acest domeniu. Eu personal nu cred că acele persoane care comit uh, infracțiuni se limitează la acționa în interiorul granițelor naționale. Deci uh, există o serie întreagă de infracțiuni care au această latură transnațională și trebuie să anticipăm această um, evoluție. Deci, în ce privește criteriile acestei infracționale, există trei condiții cumulative. Trebuie să existe un delict, o încălcare a legii. Deci uh, trebuie ca o lege să uh, fi fost încălcată. Trebuie să existe un abuz împotriva unui copil, trebuie să existe o fraudă. A doua condiție. Dreptul penal uh, trebuie să fie mijlocul cel mai adecvat pentru a combate acea infracțiune. Alte mijloace sunt insuficiente din acest punct de vedere. Și, în al treilea rând, uh, de ce să devină aplicabilă legislația europeană și nu cea națională? Pentru că ea are o valoare adăugată. Cred că uh, în colaborare cu Consiliul și Comisia, Departamentul Legal trebuie să formalizeze într-un fel uh, aceste criterii, mai mult decât s-a lucrat în trecut. Trebuie să existe um, o serie de reglementări pe care Consiliul le elaborează și care pot să fie utile pentru a combate acest fenomen. Deci, în legătură cu cel de-al treilea uh, criteriu, uh, s-a încălcat o lege uh, dacă ne gândim la pornografia infantilă, de pildă, Eh, trebuie să eh, eh, protejăm copilul și să combatem pornografia, inclusiv pornografia virtuală. Deci avem de a face cu o chestiune care trebuie legiferată. Ar trebui să dedicăm mai mult timp în legătură cu analizarea dacă dreptul penal este aplicabil Trebuie să vedem care sunt soluțiile pe care ni le dorim, de ce alte mijloace nu sunt suficiente. Deci trebuie să existe evidențe clare că avem de-a face cu o problemă serioasă, complicată, care nu poate fi rezolvată decât prin aplicarea dreptului penal. Vorbind la modul general, există puține date despre acest tip de abordare și există o serie întreagă de capcane eh, care pot fi eh, relevante pentru legiuitor, anumite pericole. Putem trage concluzii văzând că infracțiunea ehm, există și că ea, într-un fel, ehm, ține de sfera penalului este o crimă comisă într-un stat membru, care este nivelul gravității infracțiunii. Deci, ca să putem aprecia dacă trebuie să rezolvăm în, prin aplicarea dreptului penal cazul respectiv și să după aceea, de multe ori, la Curtea de Apel, judecător se uh, confruntă cu uh, o legislație diferită pentru aceeași chestiune pe plan național, de pildă în ce privește traficul de persoane. Deci, uh, um, există în o îmbunătățirea legislației în domeniu sau o modificare a legislației în domeniu câteodată chiar de 10 ori succesiv într-o perioadă de timp. Există studii de impact. Ele sunt foarte importante pentru că studiile de impact trebuie să indice în mod convingător că este o chestiune care ține strict de dreptul penal, că Uh, deja de la primele indicii nu este vorba despre drept material, ci despre uh, uh, ceea ce ține de atribuțiile procurorului. Și de multe ori comisia analizează tipul de delict mai mult decât dacă trebuie să fie uh, contracarat, combătut, sancționat acel delict prin drept penal sau nu. Iar dacă este vorba despre fraudă uh, europeană, adesea um, nu este concludent dacă trebuie combătută prin drept penal sau nu Trebuie să vedem și care este obiectivul legislației. Noi, oamenii de știință, avem adesea impresia că obiectivul este să uh, stabilim reguli de uh, combatere, dar nu de prevenire aș spune câteva cuvinte și legătură cu cel de-al treilea criteriu, care mi se pare a fi cel mai important, pentru că primele două uh, Um, într-un fel, uh, se regăsesc în toate statele membre ca regulă generală. Dar cel de-al treilea criteriu este cel legat de valoarea adăugată al uh, dreptului pe plan comunitar și este legat de fapt de principiul subsidiarității. Cred că există o valoare adăugată pentru că trebuie să avem o legislație europeană uh, în care uh, și uh, infracțiunea are dimensiuni europene și dacă această infracțiune europeană nu poate fi rezolvată adecvat pe plan național, fie că este vorba despre spălare uh, de bani, despre alte infracțiuni financiare, um, oricum um, sau despre infracțiuni care au fost comise în mai multe state membre, deci au un caracter colectiv într-un fel. Noi trebuie să apărăm sistemul financiar european, trebuie să protejăm euro și în situații în care Uh, prin natura lucrurilor este, uh, avem de a face cu o infracțiune transnațională, este clar că trebuie aplicat și un drept comunitar. Pornografia infantilă este un exemplu uh, bun în acest domeniu pentru că um, există schimburi de asemenea imagini transnaționale. Și Comisia și-a pus problema, deci, care poate fi valoarea adăugată a dreptului penal european și a menționat patru argumente este menit acest drept penal comunitar să sporească încrederea cetățenilor din Europa față de justiție pentru că nu există poate pe plan național suficiente mijloace de combatere ale fenomenului. Cel de-al doilea argument menționat de comisie este că trebuie să fie creată garanția că infractorii care acționează transnațional nu se pot ascunde în spatele granițelor naționale um, astfel încât să fie protejați în vreun fel um, și să nu fie trași la răspundere. Ceea ce contează este că um, există deci riscul ca ei să fie prinși chiar și în alt stat și cel de-al treilea argument, recunoașterea reciprocă a hotărârilor pronunțate. Trebuie să ne gândim deci la mandatul european de arestare la care ne gândim, dar aici există încă dificultăți procedurale. Iar cred că cel de-al patrulea argument este cel mai convingător. Dreptul penal european poate să ne ajute să prevenim infracțiunile și încălcarea dreptului european. Aici este, de fapt, valoarea adăugată, pentru că uh, ține strict de politica Uniunii Europene acest argument. Cred că am fost ajutați în acțiunea noastră de către uh, Curtea Europeană. Există hotărâri, uh, decizii cadru uh, care au fost luate, de pildă în legătură cu poluarea. Și Uh, aplicarea acestor uh, hotărâri uh, sunt măsuri esențiale care descurajează um, acțiuni care pot afecta mediul înconjurător. Deci trebuie să existe și acest aspect de descurajare esențială a unor acțiuni viitoare. Mă voi referi și la câteva capcane și pericole în ce privește legislația uh, penală în domeniul Uniunii Europene. O chestiune care este adesea formulată. Uh, există oare deficiențe în dreptul penal pe plan național uh, în legătură de pildă cu spălarea de bani, în legătură cu um, aspecte legate de infracțiuni comise pe piața financiară, de modul în care ele sunt sancționate, pentru că aici ar trebui ca dreptul penal material să uh, fie îmbunătățit. Mai există și alți factori care pot să semnaleze uh, lacune, de pildă în legătură cu fraudele europene, eh, probleme de procedurale, probleme de capacitate de a reacționa și multe alte aspecte care trebuie să fie ameliorate. Sigur că în eh, legătură cu anumite aspecte, poate că există și eh, rezerve pe plan politic de a acționa pe plan european este greu să mă refer la o legislație detaliată. Mă gândesc la directiva 2009-52, aliniatul 9D este vorba despre penalizarea încălcării comise de către un angajator care încalcă prevederile acestei uh, directive se citează paragraful respectiv din prevedere. Deci, ă, este dificil pentru un procuror să ă, analizeze cazuri ca cel menționat, pentru că sunt atât de multe ă, legi care fac referire la situații respective încât este foarte greu să pronunți până la urmă o pedeapsă pentru asemenea tipuri de încălcări ale Uh, directivelor. Deci, uh, multe directive uh, cadru, decizii cadri încearcă să se bazeze pe legislație europeană foarte diferită și este dificil să implementezi asemenea detalii. Este greu să pregătești o, un asemenea dosar pentru a te servi într-adevăr de toate prevederile instrumentarului european. Eu cred că în încheiere voi spune că um, dreptul penal european trebuie să ă, permită ca anumite aspecte care îndeplinesc criteriile de aplicare ale dreptului european ă, să ă, fie implicate în cazul respectiv pentru a putea, într-adevăr, să vorbești despre această legislație ca având o valoare adăugată și ca fiind utilă și necesară de a fi aplicată. Este nevoie de o cercetare aprofundată în acest domeniu și cred că acest lucru trebuie să fie făcut. Este nevoie de mai multă cercetare în colaborare cu statele membre pentru a uh, putea susține necesitatea unui drept penal european și care să fie în același timp în concordanță și cu uh, principiul subsidiarității. Mulțumesc, domnule profesor. Ați fost foarte convingător uh, în prezentarea dumneavoastră și vă mulțumesc și pentru că ați respectat termenul de 15 minute. Putem trece acum la intervenția uh, domnului profesor Adanieto Martin de la Universitatea Castilia-La Mancha din Madrid, care ne va vorbi despre dreptul penal în materie economică în Uniunea Europeană. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, însă universitatea noastră nu este la Madrid, ci la Toledo. Domnul președinte spune că știa, dar că așa era trecut în, în documentul de ședință, însă de îndată ce am văzut uh, această mențiune mi-am dat seama că este o greșeală domnule Tomartin. Mulțumesc pentru organizarea acestui dialog între universități și um, factorii de legiferare. Cred că astfel putem să asigurăm obiectivul comun de a avea o legislație coerentă. Îmi voi uh, împărți prezentarea în trei părți. În primul rând, uh, vă voi prezenta opinia mea asupra modului în care tratatele uh, se așteaptă să acționăm în domeniul dreptului penal și mai ales în ceea ce privește infracțiunile financiare. Și în a doua parte o să vă dau câteva exemple um, despre modul despre cazurile în care nu am procedat așa cum prevedeau tratatele. Și în al treilea rând uh, vă voi prezenta opinia mea privind um, elementele esențiale ale unei politici penale raționale, evaluarea legislativă. Din punctul meu de vedere, în ceea ce privește infracțiunile financiare, tratatele permit și uh, impun realizarea unei uh, politici uh, penale raționale. Și în acest sens există trei elemente de bază. Prima condiție este să avem competența de a interveni în orice problemă care apare într-un domeniu concret de activitate, mm, uh, de activitate infracțională și cu relevanță uh, supranațională. În uh, opinia mea, dreptul penal economic este un domeniu unde uh, Uniunea Europeană are, a priori, competențe sporite pentru a stabili, pentru a mm, defini o politică comună la nivel penal. Tratatele permit o intervenție mai largă a Uniunii Europene în domeniul uh, criminalității financiare și uh, acest lucru poate fi făcut prin două modele de intervenție. În primul rând, prin protecția intereselor financiare uh, a, Uniunilor, a Uniunii Europene. Acesta este, uh, acesta ar fi rolul procurorului public european uh, posibilitatea unei armonizări întărite decât în alte domenii și um, prevederea unei frâne de urgență. Al doilea model este armonizarea prin intermediul uh, articolului 83, care la fel poate fi împărțit în trei părți. Articolul 83.1 uh, poate fi utilizat în acele cazuri unde există o legătură între infracțiunile economice și uh, crima organizată. Și în anumite domenii acest lucru este frecvent, care, ca de exemplu traficul de deșeuri. Articolul 83.2 vorbește despre o competență care permite o um, intervenție mai uh, puternică. Acest um, concept presupune că statele membre sunt obligate să aplice sancțiuni adecvate împotriva oricărei încălcări a normelor europene. Uh, este un uh, lucru relevant uh, pentru că directiva uh, permite comportamentele care trebuie să fie interzise și sancțiunile care trebuie să fie impuse. Dar în cazul um, directivei privind responsabilitatea de mediu, comportamentele interzise au fost deja stabilite în alte directive sau regulamente. Aici, armonizarea este în principal o armonizare a pedepselor, a sancțiunilor. Și, în final, dacă este nevoie de o intervenție în domeniul criminalității financiare, o intervenție diferită de cea menționată mai sus, există dispoziții în articolul 83.1. Și acesta poate fi utilizat în acest sens. Al doilea element al raționalității politicii penale europene este obținerea unei distribuții adecvate a competențelor între nivelul național și nivelul supranațional. Și pentru a face acest lucru avem principiile subsidiarității și proporționalității. În ceea ce privește aceste principii, a le lua în serios înseamnă, în primul rând, a avea o intervenție în domeniul uh, penal, care să nu fie comparată cu armonizarea. Articolul 83 se referă la armonizare, într-adevăr, totuși, dacă aceste două principii sunt luate în uh, considerare, trebuie identificate alternative uh, față de armonizare pentru a avea o abordare mai um, coerentă asupra problemelor comune ale criminalității. Armonizarea trebuie să fie ultima ratio a intervenției privind uh, problema criminalității comune. Totuși, pe de altă parte, soluția nu trebuie niciodată să fie, între ghilimele, armonizare sau nimic altceva. În al doilea rând, problema nu este definirea comportamentelor care trebuie interzise, ci determinarea naturii pedepselor care trebuie impuse tipul de sancțiuni și gravitatea lor, severitatea lor. Și aici, ideile de proporționalitate și subsidiaritate trebuie să joace un rol mai important. În acest sens, intervențiile trebuie să se axeze pe trei uh, pași, trei etape. În primul rând, sancțiunile la, de încălcă, în ceea ce privește încălcarea dreptului european trebuie să depindă din primul moment de statele membre. Statele membre sunt obligate să stabilească pedepse care sunt proporționale, uh, descurajatoare, disuasive și uh, știm acest lucru din um, hotărârea judiciară privind cazul porumbului din Grecia. Realizarea acestei obligații spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat până în prezent, um, merită o evaluare cât mai serioasă. Iar orice stat membru care nu își respectă această obligație trebuie să fie impulsionat să uh, întreprindă acțiuni. Uh, numai atunci când aceste mm, metode au eșuat uh, sau când există motive importante pentru armonizarea sancțiunilor, atunci trebuie așadar să implementăm armonizarea. Ea trebuie să rămână însă ultima rațio. Al treilea element al raționalității este să dovedim că obiectivele urmărite sunt coerente cu ceea ce există deja și cu principiile de bază din dreptul penal uh, trebuie să mm, rămâne de confirmat că pedepsele sunt coerente și cu cele uh, stabilite din alte directive. Uh, abuzul de piață, de exemplu, nu poate fi sancționat într-un mod mai uh, sever decât este sancționat traficul de ființe umane. Trebuie să existe o coerență în ceea ce privește legislația penală la nivel național. Și în, um, din intervenția mea de până aici am dorit să subliniez mai multe lucruri și anume că există posibilități considerabile de intervenție, că Uniunea Europeană poate și trebuie să garanteze uh, interesele financiare și uh, um, o um, uh, pedeapsă adecvată, proporțională și disuasivă pentru orice încălcare a acestor norme. În al doilea rând, armonizarea este ultima rațiu pentru intervenție. După ce am analizat acest uh, cadru Aș dori să vedem în ce măsură s-au uh, realizat aceste lucruri în realitate. În primul rând, cum au fost justificate principiile subsidiarității și proporționalității în acest domeniu? Răspunsul este foarte prost, pentru că aceste principii nici nu sunt menționate în uh, directiva cadru privind corupția în sectorul uh, privat și uh, în domeniul mediului. În directiva privind abuzul de piață există o clauză care privește caracterul transfrontalier al prejudiciilor, dar aceasta rămâne totuși o clauză standard. Sigur că au existat uh, eforturi importante în cadrul lucrărilor pregătitorii, uh, pregătitoare, îmi cer scuze, travo preparatoare. În cazul uh, criminalității economice, argumentul principal este necesitatea de a evita restricționările de piață. Și acest argument uh, a devenit un uh, argument de bază, uh, dar uh, presupune două probleme pentru justificarea armonizării. Prima problemă este empirică. Uh, în cadrul uh, dreptului economic, uh, dreptului penal din domeniul economic, uh, comportamentele sunt deja interzise. Deci uh, se sugerează că distorsionarea pieții este datorată naturii diferite sau uh, gravității diferite a acestor sancțiuni și real, realitatea, distorsionarea reală este dată de uh, sancțiunile administrative, care sunt niște sancțiuni mai slabe. Potrivit acestui argument, ceea ce trebuie să facă directivele este să încerce să Uh, impună niște sancțiuni mai severe pentru că altfel ne-am putea întoarce la um, punctul de plecare și am intrat într-un cerc vicios care ne-ar face să avem nevoie de și mai multe norme de drept penal. Iar ideea armonizării standardelor minime este exact opusul acestui concept. Ambele probleme ne arată un lucru care a fost deja demonstrat de multă vreme, că eficacitatea unei pedepse și gravitatea uh, sa Că, că eficacitatea unei pedepse și nu gravitatea acesteia este de fapt elementul descurajator. Iată aspectele care diferențiază diferitele sisteme penale din statele membre. Uh, și aș prezenta două exemple. Primul se referă la abuzul de piață. În acest caz, trebuie să recunoaștem că directiva lasă un cadru discreționar destul de larg statelor membre pentru a stabili sancțiuni. Drept consecință, există mm, sancțiuni diferite. Uh, ele, mm, aceste pedepse pot merge de la un an în Belgia până la 15 ani în Italia. În ceea ce privește comportamentele relevante, în anumite țări există o prezență foarte puternică a dreptului penal și a dreptului de sancționare la nivel administrativ în altele dincolo de aceste diferențe între sancțiuni, ceea ce este și mai interesant este utilizarea diferită a acestor sancțiuni. De exemplu, în Spania, după 12 uh, ani de la implementarea primei directive privind tranzacțiile bazate pe informații privilegiate, nu s-a aplicat încă nici o uh, sancțiune penală. Uh, același lucru s-a întâmplat și cu abuzul de piață, care a fost introdus recent. Uh, Problema așadar nu este dreptul penal, ci modul în care autoritățile de tranzacționare din Spania, judecătorii sau procurorii răspund reacționează față de aceste comportamente. Deci problema nu este uh, armonizarea aici. Și aș mai uh, face câteva considerații pe scurt. Cu siguranță, dreptul penal uh, cauzează uneori uh, o distorsionare a pieței, însă aceste distorsionări nu pot fi uh, atribuite sancțiunilor diferite, ci comportamentelor interzise diferite. Și voi explica acest lucru printr-un exemplu. Responsabilitatea mm, penală a persoanelor juridice. Uniunea Europeană a obligat statele membre să impună sancțiuni persoanelor juridice. Fiecare directivă cadru, directivă sau convenție de la al doilea protocol al Convenției privind protecția uh, intereselor financiare ale comunităților europene uh, stabilește responsabilitatea persoanelor juridice. Statele membre au uh, luat sancțiuni diferite. În anumite țări, Italia, Germania, Austria s-au impus sancțiuni administrative. Totuși, aceste sancțiuni um, sunt în practică la fel de eficiente ca uh, și sancțiunile penale care sunt aplicate în Franța sau în Regatul Unit. În acest sens, problema în acest domeniu, așa cum doream să subliniez, este lipsa um, siguranței juridice. Uh, companiile, persoanele juridice nu știu ce să facă pentru a evita um, o pedapsă în fie, care să le fie, apli, fie aplicată în diferitele membre, state membre. În uh, unele țări, uh, ca Italia sau Austria, programele de conformitate sunt uh, o soluție. În alte țări, cum este Franța, nu au nicio valoare. Și atunci vedem că precondițiile pot fi diferite în acest sens. În Italia există o mm, condiție de creare a, unui, mm, a unei autorități de conformitate, organul de vigilanță, care nu este necesară în alte state. Acest exemplu pe care tocmai l-am prezentat uh, ne permite să tragem niște concluzii legate de armonizare. În primul rând, subsidiaritatea și, prin, și proporționalitatea nu au nicio relevanță practică dacă nu există o justificare serioasă a acestor principii în faza de elaborare a directivelor. 2. Piața este distorsionată mai ales din cauza nivelului diferit de eficiență a dreptului penal economic și nu uh, de existența sancțiunilor diferite. Armonizarea, așa cum o cunoaștem noi în prezent, nu este medicamentul potrivit pentru a vindeca această boală. În, a, al rând, armonizarea este necesară atunci când există uh, incertitudine juridică, atunci când comportamentele ilegale și nu sancțiunile sunt uh, considerabil diferite. Și voi continua acum cu ultima parte a intervenției mele. Cum putem uh, face lucrurile în mod corect pe viitor? Și aici um, este nevoie de o expertiză în evaluarea eficienței dreptului penal. Câteva idei în acest sens. A evalua nu înseamnă a confirma dacă statele au implementat o anumită directivă sau decizie cadru, așa cum face Comisia în prezent. A evalua înseamnă ceva mult mai mult decât atât. Nu, numai, uh, nu trebuie evaluat numai uh, dreptul penal național armonizat în uh, dreptul penal economic sau financiar, orice sector uh, relevant din punct de vedere european trebuie de asemenea să fie uh, evaluat. A evalua înseamnă de asemenea a verifica aplicarea legii și problemele concrete de aplicare. Evaluarea trebuie de asemenea să abordeze realizarea sau punerea în aplicare a principiilor, garanțiilor și valorilor de bază ale dreptului penal. Condiția de bază pentru a avea un. Uh, condiția de bază este de a avea un evaluator independent și multidisciplinar, lucru care nu poate fi spus despre evaluările realizate în prezent la nivel european. A fost totuși uh, făcut un pas important uh, recent prin decizia Comisiei care creează un mecanism de raportare la nivel european în domeniul anticorupției. Uh, un mecanism de evaluare. Și știu că evaluarea este un mecanism costisitor, însă a avea o uh, politică penală deficientă este și mai costisitor. Principiile nu au nicio valoare fără evaluare și fără un legiuitor uh, care să dispună de sarcina probei și care să își asume obligația de a demonstra uh, că sancțiunile sau armonizarea sunt necesare. Mulțumesc, uh, domnule profesor. Acum deschidem discuția. Vă sugerez să ascultăm uh, pentru început întrebările. O să vă invit să ridicați cuvântul, dacă, să ridicați mâna, am cer scuze, dacă doriți să luați cuvântul. Și apoi vom reveni către membrii panelului nostru pentru ca, a, pentru ca aceștia să vă ofere răspunsuri. Vă atrag atenția că riscăm să fim în întârziere, ca urmare haideți să deschidem sesiunea de întrebări. Doamna Latford. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru discuția foarte interesantă pe care o provocați. Pe mine să mă îngrijorează un lucru și mă și deranjează. Cred că ar trebui să vedem uh, semnalele de avertizare puternice pe care le primim de la profesorii universitari. Domnul Clip este atât profesor universitar cât și judecător la o curte de apel. Domnul Nilsson, de asemenea, este jurist uh, Am avut uh, concluziile Consiliului privind uh, prevederile de model cu 2 ani. Acum, după 2 ani, avem o comunicare din partea Comisiei în care se spune că se va înființa un grup de experți pentru a lansa discuții ulterioare în legătură cu teme juridice esențiale, inclusiv interpretarea drept, noțiunilor de drept penal folosite în mod regulat în uh, legislație, cum ar fi proporționalitatea, sancțiuni disuasive, uh, complicitatea și așa mai departe. Poate că asta trebuia să vină de mult timp, nu? Profesorul Clip spunea că nu își poate imagina un procuror care încearcă să condamnă pe cineva în funcție de definițiile date în directiva privind uh, sancțiunile aduse angajatorului. Domnul Nilsson vorbea, a vorbit despre faptul că, dacă am înțeles eu bine, spunea că, conform doctrinei de preemție, despre care spune că va fi contestată în curte, în tribunale, deci comportamentul uh, intenționat este cel care poate fi penalizat. Însă, în dreptul internațional și comportamentul neglijent poate fi penalizat. Deci, care sunt urmările? Acestea sunt, uh, sunt uh, enorme. Și în calitate de legiuitor, uh, Mă gândesc la efectele asupra regimelor naționale de emiterea hotărârilor judecătorești. Deci cum vom stabili noi uh, sancțiunile minime și maxime? Despre asta e vorba. Uh, eu sunt destul de temătoare văzând ceea ce facem și văzând că la doi ani de la concluziile Consiliului care spuneau clar că președinția trebuie să discute cu celelalte instituții europene despre asta, poate că eu nu sunt eu la curent, cine știe s-o fi întâmplat, însă eu nu am văzut pe nimeni de la Consiliu care să vină la Parlament și să ne spună că trebuie să discutăm cu mare seriozitate ce facem, să discutăm și cu Comisia. Eu îi sunt recunoscătoare domnului De Jong pentru organizarea acestei uh, audieri. Din păcate e joi dimineața, mulți colegi deja au plecat acasă. Însă, de mult timp, noi ar fi trebuit să ne punem la treabă, dat fiind cât de importantă este influența legislației europene asupra sistemelor naționale de drept penal. Și cred că ar trebui să muncim fără preget pentru a vedea clar care este efectul asupra sistemelor naționale. În ceea ce privește abuzurile de pe piață sau uh, infracțiunile în lumea afacerilor, domnul din Spania ne spunea că acolo nici nu s-au aplicat niciodată sancțiunile. Deci haideți să nu mai continuăm așa orbește. Eu sunt uh, chiar uh, îngrozită văzând uh, amploarea problemei pe care o avem. Însă e o avertizare majoră pe care acești experți o dau uh, brațului legislativ. Altcineva mai dorește să intervină? Întrebări, contribuții, comentarii? Nu, nimeni? Atunci le dăm uh, cuvântul experților noștri dacă vreți să comentați la întrebările puse de doamna Latford. Domnule Nilsson, nu aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu uh, mă simt copleșit și uh, oarecum uh, îngrijorat. Deci, de când am început să mă ocup de dreptul penal european, în urmă cu destul de mulți ani, mi-am dat seama că e un domeniu foarte sensibil care este clădit uh, pe baza sistemelor naționale, care la rândul lor se bazează pe principiul teritorialității. În același timp, e drept că există anumite uh, tipuri de infracțiuni, mai ales cele care sunt identificate în tratat, infracțiuni pentru care trebuie să ne unim forțele și să ne asigurăm că avem definiții comune și o abordare comună de combatere acestor infracțiuni. Vorbim aici despre infracțiunile transfrontaliere și avem infracțiuni foarte grave care au loc pe teritoriul lui, cum ar fi traficul de ființe, de, de droguri, frauda. Majoritatea cazurilor de care se ocupă Eurojust sau cel mai mare număr de cazuri de care se ocupă Eurojust sunt cazuri uh, care au legătură cu frauda într-un fel sau altul. Din experiența mea, suntem precauți atunci când negociem între Consiliu și Parlament. În ultimii doi ani eu am participat la trialogurile la care s-a discutat despre dreptul penal. Și avem și o obligație în tratat, articolul 67 din acesta, care ne cere să ne îngrijim de tradiția juridică a statelor membre, ceea ce încercăm să facem, deoarece nu impunem ceva statelor membre. Ar fi greșit să facem așa și dacă statele membre ar crede că se întâmplă asta, atunci se activează acea frână de urgență. Trimiterea la evoluțiile privind prevederile de drept penal în documentul Consiliului din noiembrie 2009 pot fi văzute în felul următor. Deci trimiterea poate fi văzută în felul următor. Vom colabora în procesul legislativ. E de asemenea un îndemn la state instituțiilor pentru a da dovadă de consecvență. Dacă definim anumite infracțiuni, cum ar fi participarea, complicitatea, nu ar trebui să avem o abordare diferită în alte instrumente de drept penal. Ar trebui să avem un nivel de coerență cât mai ridicat și să nu ajungem aici la la obișnuită dintre instituții. Da, trebuie făcut de urgență, trebuie să intervenim, să lucrăm de urgență. Eu unul salut raportul întocmit de Denis și cred că asta face parte din procesul în curs, iar discuțiile de acest tip trebuie să continue. Acum, în ceea ce vrește sancțiunile. Tratatul ne dă posibilitatea de a avea o aproximare în ceea ce vrește sancțiunile. Însă ce am făcut noi în acest domeniu spune că e un joc cu perle, ci noi am încercat să avem un nivel maxim de sancțiuni de 8 ani, de exemplu, la terorism. Nu e prea mult, deoarece majoritatea statelor membre au sancțiuni mult mai stricte. E doar un semnal politic care nu are nicio însemnătate practică. Deci vedeți că nu aducem atingere regulilor pe care le au statele privind eliberarea condiționată sau după două treimi sau uh, jumătate din uh, pedapsa dată. Dacă am fi fost într-adevăr serioși, am fi avut niște prevederi complet diferite și niște probe empirice complet uh, diferite înainte de a începe să facem ceva. Mulțumesc, spune domnul Clip legătură cu implementarea legislației penale în statele membre există multe informații, însă există puține informații în legătură cu utilizarea efectivă a acestei legislații în statele membre. Există anumite indicații legate de eventualele cauze. De ce? Deoarece legislația este foarte detaliată. Am dat un exemplu. Nu vreau să spun că toate uh, interdicțiile din directivele menționate de mine sunt atât de detaliate. Eu am dat un exemplu oarecum extrem și n-aș uh, uh recomanda niciunui procuror așa ceva. Să vă dau un exemplu. Frauda comunitară a fost implementată um, legislația europeană așa cum trebuia în codul nostru penal. Aici avem mai multe elemente care au legătură cu interesul financiar și cu faptul că se aduc prejudicii bugetului comunitar. Însă, în practică, această prevedere nu este utilizată, deoarece există alte prevederi mult mai simple care cer doar să se dovedească că a existat un fals în acte și că banii s-au îndreptat într-o direcție greșită și că cineva în mod deliberat a profitat de pe urma acestui uh, lucru. Deci această prevedere generală este folosită pentru a urmări în justiție uh, persoane care sunt, uh, au comis uh, fraudă. Mesajul meu e următorul. Legislația penală trebuie să fie cât mai simplă și trebuie să ne dăm seama care este nucleul pe care vrem să-l protejăm. Nu încercați să adăugați tot felul de elemente suplimentare. Acestea trebuie să fie dovedite când se face acuzația. Și de multe ori, cauza respectivă poate da greș din cauza unor deficiențe. Domnul Nieto Martin. Definirea nu e esențială în ceea ce privește armonizarea. Trebuie să definim ceea ce e... Nu trebuie să definim trebuie să definim ceea ce e o încercare sau o uh, complicitatea. Există mai multe definiții în, în legătură cu ce înseamnă să încerci să săvârșești ceva. Eu cred că sarcina pe care o avem e dificilă, să ai același concept, de exemplu, de complicitate definit la fel în toate statele. După părerea mea, nu asta e misiunea armonizării. E vorba de oferirea unui nivel de protecție echivalent pentru interesul legal. Și asta nu ține neapărat de drept, ține de implementarea dreptului. Ideea directivei are legătură cu evaluarea. Și ceea ce e important într-o directivă nu e textul directivei, ci ținta acesteia. Gândindu-ne la asta, ne dăm seama că evaluarea e un lucru important înainte de a uh, Uh, da un pas uh, înainte pe calea armonizării. Eu cred că armonizarea nu e o soluție bună pentru multe din problemele pe care le avem în dreptul penal material. Despre asta vorbim. Uh, foarte bine, spune președintele. Mulțumim, domnule Nieto Martin. Acum încheiem prima rundă de discuții. Trecem la cea de-a doua parte a sesiunii, care cu siguranță le va fi la fel de interesantă ca și prima. Ați ridicat? Doriți să faceți un comentariu, să interveniți? Sigur, cu uh, condiția să fiți foarte succint, deoarece avem deja întârziere. Vă rog să fiți succint și o întrebare specifică poate că e relevant uh, și la alte sesiuni, eventual pot pune întrebarea după aceea. Mă numesc Radu Butu, sunt asistentul doamnei Monica Mamacovei, eurodeputată. Vreau să mă refer la ce spunea domnul profesor Martin. Spunea că deși par să existe niște domenii interesante în care intervenția la nivel comunitar poate să se facă, înainte de asta ar trebui să se facă o evaluare. Sper că am înțeles cum trebuie ce a spus domnul Neto Martin. Vorbeați despre o evaluare a performanței. Presupun că ceea ce propuneți dumneavoastră este să se evolueze cum sistemele de drept penal din statele membre funcționează. Să vedem care este eficiența lor și transparența lor și așa mai departe. Există niște indicatori concreți la care vă gândiți, domnule Martin? Sau poate ceilalți profesori pot să ne răspundă. Deci, la ce anume vă gândiți? Domnul Nieto Martin. Evaluarea e ceva destul de dificil. Nu știm exact care este metodologia folosită pentru evaluare. Însă dacă avem o politică rațională de drept penal, deci nu doar la nivel european, ci și la nivel național, deci trebuie să ne, dacă vrem asta, trebuie să ne îmbunătățim metodologia de evaluare. Iraționalitatea în domeniul penal uh, e ceva ce se regăsește peste tot, în toate țările. În Spania, poate că avem, de exemplu, o propunere a noului guvern de a reintroduce uh, sentințele perpetue, uh, deci de uh, închidere perpetuă. Deci, iată că apar tot felul de propuneri în domeniul dreptului penal care nu au niciun rost dacă e să avem o politică de drept penal rațională. Trecem acum la cel al doilea grup de discuții. Vicepreședintele comisiei noastre, doamna Kinga Gânț, va fi cea care va prezida lucrările. Vă rugăm să veniți aici, doamnă Gânț. Iar membrii invitați la această a doua sesiune sunt de asemenea rugați să vină aici la prezidiu. Um, I would like to welcome the... Vreau să uh, urez bun venit membrilor invitați la cel de-al doilea grup de discuții. Vă rog să ne permiteți să continuăm audierea, deoarece avem o întârziere, ca de obicei. Uh, okay, we are having a, a small but very strongly dedicated and committed group of MEPs. Am un grup restrâns de deputați, însă foarte implicați. Deci, în primul rând, îl rog pe profesorul Raimo Lahti să intervină, profesor de drept penal la Universitatea din Helsinki. Îl rog să ia cuvântul, după care uh, celelalte două intervenții și discuțiile. Mulțumesc. Thank you, uh, Mrs. Uh, Chairperson. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. E o reuniune foarte importantă la care mă simt onorat să pot participa. Voi folosi niște slide-uri și îmi cer scuze pentru faptul că eventual mă voi repeta, să voi încerca să fiu cât mai succint. Cred că deja am menționat o serie din uh, elementele esențiale în sesiunea anterioară de discuții. Aș vrea să mă refer la evoluția produsă de intrarea în, vagoare, în vigoare a tratatului de la Lisabona. Domnul Nilsson s-a referit mult la aceste aspecte, nu le voi repeta și eu. Ceea ce vreau să spun în legătură cu acest slide are legătură cu criticile care au fost aduse evoluției uh, înainte de intrarea în vigoare a Tratatului Lisabona. Se spune că se pune prea mult accentul pe obiectivele de eficiență și de securitate din aceste instrumente legislative ale Uniunii Europene. Deci aș vrea să mă refer la criticile pe care le aduce mediul universitar scandinav. Eu provin dintr-o țară nordică și trebuie să vă spun că multe trăsături valoroase din uh, politica penală nordică au fost reprezentate în măsurile UE. Au fost reprezentate practic mult prea slab, cum ar fi rolul uh, preîntâmpinării infracțiunilor sau o altă problemă, criterii precum legitimitatea sau uh, caracterul uman al sancțiunilor, deci nu au fost suficient de aplicate pentru a evalua raționalitatea politicilor. Deci au fost aduse critici uh, legate de nivelul foarte ridicat de represiune și de uh, disuasiune. Acum putem spune că lucrurile au uh, evoluat pe o nouă cale, au apărut noi posibilități, iar uh, ocazia pe care o avem de a dezvolta dreptul penal uh, european e binevenită. Așa cum s-a spus, Parlamentul European are acum un rol mai puternic iar Curtea Europeană de Justiție, de asemenea, va avea un rol de control mult mai sporit. Însă, ceea ce e important e că, prin intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona, Cartea Drepturilor Fundamentale a obținut un caracter obligatoriu. Deci acum putem să avem un echilibru mai bun în ceea ce privește uh, criteriile de eficiență și uh, Uh, tot ceea ce ține de motivele umane. Trebuie să vă spun că la nivel universitar s-au făcut deja foarte multe lucrări. Voi menționa proiectul Corpus Juris din 1996, de asemenea dreptul penal în domeniul afacerilor al profesorului Tilleman, de asemenea un program pentru justiția penală europeană din 2006, condus de profesorul Schunemann și în ultimul rând, însă nu, nu în ultimul rând, manifestul privind uh, politica de drept penal europeană și știu că profesorul Sațcar este implicat în acest grup. Cred că e momentul potrivit pentru a vorbi, pentru a începe să vorbim despre această politică de drept penal. Avem tratatul de la Lisabona, avem și comunicarea Comisiei și voi uh, evalua puțin această comunicare, deoarece am înțeles că rolul Parlamentului European este să reacționeze la această comunicare a Comisiei. În raportul Comisiei, punctul de plecare este foarte bun. Există acum un temei pentru a avea o politică penală mai coerentă în Uniunea Europeană. Avem posibilitatea ca principiile fundamentale să călăuzească întreaga legislație penală europeană cu mult mai uh, multă tărie decât au făcut-o până acum. Păzând aceste principii de bază, cred că în comunicarea Comisiei au dreptate când spun că principiile subsidiarității, principiul protecției drepturilor fundamentale, cel al necesității și proporționalității și, în ultimul rând, putem folosi, de fapt, termenul ultima ratio, deci aceste principii atât la nivel de punere în aplicare a măsurilor de drept penal, cât și în ceea ce privește specificarea măsurilor penale, a sancțiunilor. Deci sunt uh, acestea sunt principiile folosite. Principiul legalității este menționat și ar trebui să fie menționat ca un principiu călăuzitor puternic. Apoi, când comparăm uh, această comunicare a Comisiei și manifestul privind uh, politica de drept penal europeană pregătită de profesori universitari, putem vedea în ce măsură cerința unui scop legitim ca parte din uh, principiile ultima ratio și al proporționalității, deci vedem în ce măsură se pune accentul pe uh, cerința de a avea acest scop legitim. În ambele documente, relațiile dintre principiile ultima ratio, principiul subsidiarității și al proporționalității, în relația dintre aceste principii nu uh, este analizată prea mult. Și Cred că pe viitor aceasta va fi una din uh, sarcinile celor care se ocupă de drept penal european. Să vadă care este legătura dintre aceste principii și care este rolul lor. Au loc de asemenea multe discuții privind uh, principiile ultima ratio, subsidiaritate și necesitate în uh, teoria de drept penal, însă conținuturile rămân destul de, de neclare. Și un coleg de-al meu nordic, Nals Jareborg, consideră că principiul ultima ratio este un metaprincipiu pentru limitarea penalizărilor. Și principiile călăuzitoare ar trebui să fie cele care să acopere celelalte subprincipii care sunt elaborate atunci când discutăm despre principiile penalizării. Sub principiul, principiul valorii penale are de-a face cu scopul legitim și cu interesul legitim pe care îl protejăm. Un alt principiu, principiul utilității, comparația uh, beneficiului între diferitele mijloace și, de asemenea, principiul venirii. Trebuie să fii foarte precaut atunci când elaborezi drept penal pentru a evita o utilizare exagerată, o recurgere exagerată la dreptul penal. Văzând situația din uh, Uniunea Europeană, Acest principiu, ultima ratio, are o legătură clară și strânsă cu cel al subsidiarității și proporționalității. Și putem uh, găsi și temeiul uh, în legislația comunitară. Și au temeiul în legislația comunitară. În ambele documente la care mă refer eu se face o trimitere clară la aceste principii și la acest principiu al drepturilor omului. Și în această privință, Carta Drepturilor Fundamentale îngrădește recurgerea, utilizarea dreptului penal. O trăsătură specială a dreptului penal este că sancțiunile penale cauzează o stigmatizare socială, o condamnare morală. Iar atunci când închisoarea este sancțiunea, putem spune că vorbim de măsura care afectează cel mai mult individul, o măsură invadatoare. Aceasta are un să nu uităm asta și să nu uităm influența asupra principiilor călăuzitoare. Un sistem de drept penal are strânsă legătură cu valorile statului. Și problema legitimității democratice și a încrederii în dreptul penal european greu de de sesizat și e greu să ne dăm seama. Deci e mult mai ușor atunci când vorbim despre dreptul penal național. Ar trebui să ne gândim la modalitățile de a spori legitimitatea și încrederea și astfel revenim la aceste trei principii, ultima ratio, proporționalitate și subsidiaritate. Deci trebuie să revenim și să analizăm cu mare seriozitate aceste trei principii și sunt de acord cu argumentul exprimat în manifest, și anume argumentele privind legitimitatea merg pe direcția uh, acelei uh, cereri de a avea mai mare, mai multă coerență și consecvență în dreptul penal comunitar. Despre asta s-a vorbit și în sesiunea anterioară. E nevoie de coerență și consecvență atât la nivel de drept penal european, însă trebuie să încercăm de asemenea să ajungem la un anumit nivel de armonizare între sistemele de drept penal naționale pentru a asigura și aici coerența și consecvența. Însă există riscul unei diferențieri prea mari și în asta s-ar pierde uh, consecvența și am avea două feluri de consecvență, una în cadrul dreptului comunitar și cealaltă în cadrul dreptului uh, penal în domeniul afacerilor și cel tradițional. Asta creând, bineînțeles, probleme. Alte argumente acum în legătură cu principiul ultima rațiu. care sunt interesele fundamentale menționate și în manifest. A list of arguments that they should be... Avem o listă de argumente care provin din uh, legislația primară, din Constituțiile statelor membre, principiile fundamentale ale uh, Cartei uh, Drepturilor Fundamentale, deci dacă acestea sunt încălcate, sau dacă se aduce o atingere semnificativă acestor interese. E important să vedem, să ne punem întrebarea când avem această valoare adăugată pentru a pune în practică prevederi de drept penal la nivel european. Domnul Clip vorbea despre asta. E greu poate să respecti aceste criterii și anume că interesele ar trebui să fie derivate din legislația primară, mai ales aici când vorbim de dreptul penal al afacerilor. Aici există argumente pentru a avea niște prevederi la nivelul Uniunii Europene. Și bineînțeles se pune și problema noi prevederi de la articolul 83 2 unde avem o marjă destul de mare în legătură cu recurgerea la dreptul penal ca mijloc. E însă un bun punct de pornire pentru a cere uh, utilizarea unui drept uh, fundamental pe care îl protejăm, un interes fundamental. ceea ce vește acum necesitatea, evaluarea necesității, aceasta trebuie să se facă în funcție de subsidiaritate și proporționalitate. Deoarece scopul legitim al interesului în sine nu e suficient. Trebuie să avem o diferențiere. Și aici articolul 83 uh, vine cu indicații. Ceea ce privește principiile subsidiarității, proporționalității și interacțiunea acestora. Am menționat aici prevederile constituționale în Tratatul Uniunii Europene și protocolul privind aplicarea acestor principii. Avem și așa numita frână de urgență în articolul 83. 3. Aceste prevederi uh, Înseamnă că principiile sunt obligatorii din punct de vedere juridic, sunt principii din ce în ce mai importante din dreptul penal european, iar criteriile pentru evaluarea lor și procedurile pentru implementare ar trebui să fie elaborate. E foarte important că discutăm despre acesta, deoarece până acum nu am avut practic jurisprudență privind utilizarea principiului subsidiarității. Și există oarecare jurisprudență în ceea ce privește principiul de proporționalitate. Și antevorbitorii mei au menționat niște exemple. Avem câteva decizii uh, extrem de importante. În mod normal se face distinția între principiile de subsidiaritate și proporționalitate în, în funcție de scopul, de sfera de aplicare. Subsidiaritatea aduce un răspuns la întrebarea dacă Uniunea Europeană ar trebui să-și exercite competențele și uh, Proporționalitatea se referă la modul în care uh, Uniunea Europeană ar trebui să-și exercite competențele. Însă aceste două principii sunt strâns uh, legate. Proporționalitatea este un principiu aplicat unor conflicte între două interese, interesul individual pentru autonomie și interesele publice. Iar principiul, în mod tradițional, e împărțit în trei teste. Testul, testul uh, testul păi. adevării, al necesității și al proporționalității stricto sensu. More elaboration, uh... Trebuie să continuăm eforturile pentru a dezvolta aceste principii ca principii aplicabile de drept penal. Pentru a termina la timp, voi trece la concluzii. Repet ceea ce s-a spus deja. Pe viitor avem nevoie de mult mai multe astfel de evaluări, de impact, de analize, înainte de propuneri. Avem nevoie de cercetare comparată în ceea ce privește justiția penală și din dreptul penal și avem nevoie de asemenea de cercetare pe bază de probe pentru a planifica lucrurile și pentru a elabora o politică de drept penal mai rațională. E o sarcină dificilă pe umerii instituțiilor europene nu există neapărat o tradiție în acest domeniu și sper ca pe viitor să existe, să se colaboreze mai mult cu mediul universitar. E nevoie de evaluări independente, așa cum s-a spus și la grupul de discuții anterior. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și pentru că ați respectat timpul care v-a fost uh, acordat. Următorul uh, oaspete este profesorul Helmut Sacker, profesor de drept penal german uh, din München. Aveți cuvântul și vă rog să respectați dumneavoastră timpul. Thank you very much, Mr. Mrs. Chapter. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, mulțumesc foarte mult și eh, domnului De Jong pentru a, organizarea acestei audieri care se referă la un subiect care cred că este de maximă importanță și și este într-adevăr momentul potrivit pentru a discuta acest subiect. Sperăm ca și Parlamentul European să aibă uh, puterea necesară pentru a da o linie uh, directoare pentru dreptul uh, penal european în viitor. Nu uh, vreau să reper multe lucruri, dar mă voi referi la principiul legalității și să vedem dacă el este suficient respectat pe plan european, dacă există spațiu de îmbunătățire, mai ales în ce privește transpunerea directivelor în acest domeniu. Și aș vrea să îmi cer uh, scuze că în la început mă voi referi la o secțiune a codului penal german care încă este din vremea uh, național-socialismului german din 1935, în care este vorba despre uh, faptul că atunci când se încalcă legea uh, trebuie să se acționeze pe plan dreptului penal conform bunului simț, deci nu există neapărat uh, uh, o prevedere clară ce tip de infracțiune, cum trebuie să fie sancționat, ci că trebuie să se reacționeze la nivelul bunului simț. Ei bine, o asemenea prevedere, de fapt, contravine unei garanții, unei certitudini legale, dar este de importanță practică. Eu mă voi referi la anumite elemente Uh, cruciale. Mă voi referi la principiul legalității ca atare, în al doilea rând uh, mă voi gândi la, uh, și mă voi reflecta dreptul penal european și de supranaționale asupra dreptului penal național și de aceea de ce este nevoie ca pe plan european să se acționeze conform acestei certitudini legale și în al patrulea rând mă voi, refer, voi face câteva sugestii de îmbunătățire. Principiul legalității astăzi nu este doar un principiu uh, legal uh, pe care statele membre uh, să îl respecte, ci ține și de drepturile omului recunoscute pe plan național și majoritatea constituțiilor statelor membre ale Uniunii Europene uh, conțin asemenea prevederi și trimiteri explicite la drepturile omului. Deci, în nicio formă, principiul nu poate fi formulat că uh, nici o crimă, nici o pedeapsă fără respectarea legii. Deci, în latină ar fi nulum crime, nulla pena sine lege. Deci, um, trebuie să uh, ne gândim, uh, din păcate, că um, există o serie întreagă de violări ale acelor prevederi pe care le citeam eu din uh, legislația penală din vremea uh, nazismului. Pentru că uh, conține, în primul rând, principiul certitudinii legale, lex certa și este important pentru legiuitorul european. Aceasta este chestiunea centrală a problemei pe care doresc să o aduc în atenția dumneavoastră. Dreptul penal definește ofensele și pedepsele care trebuie să fie pronunțate și care sunt adecvate conform delictului. Dacă uh, ne bazăm, deci, pe uh, statul de drept, atunci trebuie să ne gândim când trebuie să recurgem la drept penal european. Dacă uh, înțelegem dreptul penal în sensul în care legiuitorii francezi, italieni, spanioli îl înțeleg, atunci Uh, trebuie sancționate doar uh, anumite delicte europene, dar există oare definiții pentru infracțiunile de tip european? Există oare vreun drept penal european care să fie aplicabil și foarte bine definit? Trebuie să căutăm prevederi uh, în tratatele europene. Înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona nu au existat competențe în acest sens. Acum situația este poate mai puțin clară țară, mai ales când este vorba despre protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, pentru că aici uh, există uh, trimiteri la textul modificat al articolului 325 al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene, deci care prevede reglementări direct aplicabile legate de infracțiunile europene, dar uh, ținându-se seama uh, inclusiv de limitele pe care principiul subsidiarității și proporționalității le presupun. Pe viitor, dacă vom acționa în baza acestor reglementări, legiuitorul european va fi strict legat de principiul legalității. Fiecare va trebui să se afle în situația de a putea prezice ce uh, comportament uh, este uh, specific acestui drept penal european și eh, va trebui să existe din acest punct de vedere o metodologie de interpretare. Ca atare, eh, fiecare că, eh, tip de delict va trebui să fie definit astfel încât să știm în baza căror reglementări să acționăm. Este vorba doar despre o tentativă de uh, un uh, ajutor la un delict, o infracțiune. Deci va trebui să ne gândim dacă va trebui să existe într-adevăr și o parte generală a dreptului penal european iar dacă ea va exista, ă, aceasta va fi o sarcină imensă care într-un fel va afecta și identitatea națională a statelor membre și va crea în mod firesc rezistență vis-a-vis de ă, o asemenea drept penal supranațional. Să vedem care sunt problemele astăzi. Trebuie să ne gândim la măsurile de armonizare care ar putea să afecteze dreptul penal al statelor membre. Există aici anumite aspecte de legalitate care sunt contestate, deci va fi important să analizăm uh, anumite paradigme legale. Care este backgroundul legal al diferitelor puncte de vedere? Uh, Mă refer la articolul 83 al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene, conform căruia legiuitorul european ar putea să elaboreze directive pentru a stabili reguli minimale în legătură cu definirea delictelor eh, și eh, pedepsele pentru ele. Deci, eh, înțeleg că ă, nu este evident cum ă, certitudinea legală poate să creeze o asemenea problemă pe plan european. Ă, în al doilea rând, aș spune că o directivă conform definiției din tratate ar trebui să devină obligatorie doar dacă va fi transpusă în toate statele membre, dar că autoritățile naționale ar trebui să își selecteze metodele. Deci, de ce nu ar trebui legiuitorii naționali să vadă dacă există îndeplinite condițiile de certitudine legală pentru a decide uh, pedepsele care trebuie să fie pronunțate. Deci uh, uh, trebuie să vedem care ar fi problema din acest punct de vedere. Conform opiniei doamnei Cocot, um, care a fost exprimată în septembrie anul cur curent, armonizarea directivelor pe de o parte și a dreptului penal național și a dreptului uh, european pe de altă parte um, nu sunt probleme uh, de dificultate egală. Eu cred că acest principiu uh, nu ar trebui să fie aplicat um, directivei deci ă, trebuie ă, să fie de fapt rectificate toate lacunele care există pe plan național și acest lucru se poate întâmpla și ă, fără să se ajungă la demersuri pe plan european. Deci trebuie să existe de fapt o certitudine legală, în același timp însă și o coordonare pe, între statele naționale și um, autoritățile europene. Referindu-ne la directiva din 5 aprilie 2011 privind uh, prevenirea uh, combaterii uh, și combaterea traficului de persoane. Articolul 4 aliniatul 2 prevede că statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a crea garanții că traficul identificarea persoanelor este pedepsibilă cu pedepse maxime de 10 ani de închisoare mai ales dacă victimele au avut de suferit în mod sever. Dar oare care este diferența între uh, violență uh, normală sau violență serioasă? Uh, faă de victime. Este foarte greu uh, și legiuitorul național ar putea să selecteze între aceste definiții normal, normal violence, serious violence el uh, ar putea să uh, adapteze dreptul penal uh, gândindu-se la ofense existente, de pildă la definiții ca particularly serious harm, adică un delict deosebit de serios, dar în Germania, în articolul 226 cod penal, se vorbește despre severe assault, despre infracțiune severă. Să nu uităm însă că prețul pentru asemenea rectificare este eh, ridicat, eh, pentru că trebuie să existe până la urmă și o previzibilitate pe plan național și eh, trebuie să fie clarificate situațiile, să nu fie echivoce. Câteodată ne putem baza pe o interpretare nerestrictivă a directivei uh, ca fiind obligația de a penaliza în baza ei, dar folosind și legislația penală națională. Vorbind în continuare despre traficul de persoane, s-ar putea întâmpla ca o uh, uh, Uh, reducere a pedepsei cu 50% bazându-ne pe acea definiție că nu a fost o, un delict de mare gravitate, uh, ar putea fi um, de imaginat, dar pe de altă parte, pe plan european, ar putea fi acuzat statul național că nu um, a aplicat în totalitate prevederile uh, directivei și acesta este tocmai dilema statului național. Deci, pe plan european um, trebuie să uh, elaborez uh, directive care să se bazeze pe certitudine legală. Deci eh, statul național într-un fel trebuie să creeze o certitudine suplimentară pentru a eh, nu eh, fi criticabil. Cu cât mai mic sunt limitele de interpretare în implementare, cu atât mai mare este riscul de a nu satisface intențiile legiuitorului european. Deci noi ar trebui să aplicăm această cerință uh, a certitudinii uh, legale în mod unitar, dar este foarte greu să clarifici pe plan național uh, definiții de genul severe violence, serious violence. Deci trebuie să existe definiții clare și în detalii ale tuturor cerințelor pe care legiuitorii naționali le au în raport cu legiuitorul european. O altă problemă care este legată de acest principiu al legalității um, în armonizarea um, prevederilor este că de multe ori uh, nu se fac referiri în uh, demersurile de legiferare europene la legislația națională, ci la alte demersuri de legiferare care au fost făcute tot pe plan european. Și uh, datorită a unor referințe multiple în asemenea directive, este dificil pentru legiuitorul național să uh, se orienteze în acest hățiș de prevederi legale comunitare și acesta este în detrimentul certitudinii legale a acțiunii uh, judecătorești pe plan național. Și uh, chiar la un moment dat uh, îl împiedică um, uh, pe decidentul pe plan național să acționeze corespunzător. Deci, prevederile legale trebuie să fie, sigur, în conformitate cu un background uh, european, dar principiul legalității trebuie să stabilească și limite unei tehnici europene de legiferare uh, prea complicate și trebuie să fie garantată certitudinea legală uh, care să îi lase o poartă deschisă uh, celui care pe plan național este chemat să pronunțe uh, o sentință și uh, să-i permită totuși să uh, pronunțe pedepsa, nu să facă practic o imposibilă o uh, pedepsire. Deci, din fericire, există remedii pentru toate problemele menționate, pentru că, în final, avem totuși o șansă să creăm um, um, o legislație europeană, cel puțin în anumite domenii, în baza tratatului de la Lisabona, iar Parlamentul European este organismul adecvat să uh, contribuie la elaborarea unei asemenea legislații. Uh, deci, eh, eu cred că fiecare sistem de drept penal eh, trebuie să eh, poată să funcționeze bine, pentru că dacă există o consistență, atunci este mai ușor pentru statele membre să își desfășoare activitatea. Eu sper ca și Consiliul și Comisia să încerce să-și uniformizeze inclusiv limbajul și e, definițiile pentru ca implementarea pe plan național să devină mai ușoară. Și e, sigur că e, la un moment dat dreptul penal european comunitar va deveni mai amplu și va trebui să devină aplicabil. Trebuie să existe o consistență, să se respecte principiile legalității și ele pot fi apărate cel mai bine dacă uh, vor fi create niște unități comunitare și inclusiv niște unități de monitorizare pentru a vedea cum se operează cu dreptul penal comunitar pe plan național. Eu cred că o unitate centrală, fie că va fi la uh, Comisia Europeană, fie la Parlamentul European, ar fi indicată în acest sens. Această unitate ar putea la un moment dat să se eh, bazeze pe eh, o experiență vastă, să furnizeze expertiză de înaltă calitate în ce privește politica în domeniul dreptului penal, să colaboreze cu centre internaționale de cercetare, să țină seama de recomandările oamenilor de știință. Deci există și o inițiativă prin politicile europene în acest domeniu, care va trebui să evalueze actele de legiferare, inclusiv în ce privește conformitatea lor cu uh, obiectivele unei politici uh, în domeniul dreptului penal comunitar. Ar putea fi un bun punct de plecare. Vă mulțumesc foarte mult, spune președinta, și dau cuvântul acum următorului vorbitor, domnul John Spencer, profesor de drept la Universitatea din Cambridge, și după aceea uh, vom avea o foarte scurtă dezbatere. Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule De Jong, pentru invitația la această conferință atât de interesantă. Uh, este o onoare pentru mine să fiu invitat aici. Sunt un amator, uh, aș spune, în ceea ce privește dreptul penal. Sunt specializat în dreptul penal englez. Așadar spuneam că sunt un amator în ceea ce privește dreptul penal european. Poate că o să spun unele lucruri care o să fie considerate eretice de către compatrioții mei, pentru că am făcut uh, parte din echipa care a redactat Corpus Juris și care a mm, susținut ideea creării rolului de procuror uh, public european, o idee foarte rău primită în uh, Regatul Unit, unde a fost interpretată ca un fel de complot al Bruxellesului pentru a înlocui sistemul de common law cu sistemul Napo- uh, lui Nap- Napoleonian. După cum știți, uh, Parlamentul a, in, european a inițiat uh, un act prin care pentru statele membre este și mai dificil să își spună părerea în acest domeniu, instituindu-se acea necesitate a unui referendum. În uh, Regatul Unit și probabil că și în Europa, mulți uh, profesori universitari au niște idei care au fost um, uh, respinse de cei care lucrează în practică, însă eu am reușit ca măcar o dată în viață una dintre ideile mele să fie considerată atât de proastă încât să fie um, acceptată și să conducă la o modificare a Constituției statului din care vin. Dreptul penal penal european este privit uh, ca fiind uh, incompatibil cu dreptul um, de tip common law din Regatul Unit și se consideră, cel puțin în țara mea, că este imposibil să avem un uh, sistem comun care să se potrivească peste tot. Asta însă nu este și părerea mea. Este probabil fals atât în ceea ce privește uh, procedura penală, cât și în ceea ce privește dreptul material, care este subiectul nostru aici. Avocații uh, de pe continent uh, consideră că o caracteristică esențială a dreptului penal din lumea common law este faptul că acesta este necodificat și este bazat pe precedent, un lucru care este diferit de scenariul care funcționează în Europa continentală, unde există codurile. Dacă la un moment dat acest lucru a fost adevărat, nu se mai verifică în prezent. Uh, pentru că în prezent majoritatea infracțiunilor penale din uh, Regatul Unit sunt uh, bazate pe și definite de um, statut, în sensul de lege, de lua. Uh, infracțiunile de common law, uh, adică acele infracțiuni care au o bază statutară și depind numai de precedentul judiciar pentru a exista, continuă să, um, să persiste. Dar uh, judecătorii nu mai revendică competența de a dezvolta, între ghilimele, drept penal prin declararea de noi tipuri de infracțiuni. S-a terminat, s-a terminat uh, perioada în care se inventau noi uh, infracțiuni de common law. După cum știți, probabil, în uh, majoritatea țărilor din lumea common law, în afara insulelor britanice, dreptul penal este există mm, coduri, aș spune, de drept penal mm, mm, foarte complete, ca și în Europa continentală. Mul- din păcate, insulele britanice au uh, constituit o excepție pentru că noi suntem capabili să facem astfel de coduri, dar să le exportăm și, din păcate, nu să le și impunem în țara noastră este un fenomen general de inerție, aș spune, și nu de aderare la un principiu care ne împiedică să um, legiferăm aceste coduri penale și în um, jurisdicțiile noastre. Lipsa codurilor penale înseamnă o diferență de formă între dreptul, material, uh, dreptul penal material din uh, insulele britanice și uh, cel din țările Europei continentale. În ceea ce privește fondul, materia, diferențele sunt foarte mici. În ceea ce privește partea generală a dreptului penal, regulile privind elementul de vinovăție din infracțiunile penale, regulile legate de complicitate, regulile legate legate de incitare, uh, conspirație și tentativă precum și cele care guvernează um, apărarea generală, uh, nu prezintă diferențe atât de mari de principiu Astfel de diferențe care totuși există nu sunt uh, mai mari decât diferențele care există între diferitele sisteme juridice din Europa continentală. Același lucru se spune și este valabil și pentru acoperirea infracțiunilor penale. Acum, mergând la un nivel superior de abstracție, nu cred că există o diferență inerentă între uh, lumea common law și Europa continentală din, ceea, din punctul de vedere a ceea ce francezii numesc uh, la politic penal, și anume principiile în baza cărora legiuitorii decid ce tip de comportament uh, va intra pe viitor în câmpul de aplicare al dreptului penal. În uh, lumea common law, Uh, teoreticienii spun că dreptul penal trebuie să fie ultima ratio, însă în practică guvernele succesive, mai ales um, în perioada recentă, au uh, încercat să creeze noi infracțiuni penale sau să le um, extindă pe cele existente fără să aibă însă un plan coerent de uh, a, coordonare a acestui proces. Se spune că în uh, primii 10 ani ai uh, guvernării Blair uh, s-au creat uh, mm, 3.000 de noi infracțiuni uh, penale în uh, Anglia și în uh, țara Galilor. Uh, în uh, Regatul Unit, uh, cinicii spun că pentru politicienii grăbiți să um, se bucure de, de, de, de renume, crearea de noi infracțiuni penale devine un mod foarte ieftin și ușor de a da senzația că fac ceva. Uh, dacă trebuie să răspund la întrebarea care sunt diferențele dintre dreptul material penal din Anglia și din uh, Regatul Unit pe de o parte și dreptul material din celelalte părți ale Europei uh, continentale pe care le cunosc, aș spune că dreptul nostru, legislația noastră, uh, este mai um, strict Uh, infracțiunile individuale, de exemplu uh, infracțiunea de omucidere, uh, este mult mai larg definită la noi. Condițiile de mens rea, de vinovăție, tind să fie mai, mai puțin exacte și De asemenea, și uh, pedepsele maxime sunt uh, mult mai mari. De exemplu, șapte ani pentru un uh, furt uh, necalificat. Însă, regulile de procedură uh, sunt atât de complicate încât este foarte greu să, să prindem pe unul din uh, acești hoți, așa că atunci când îi prindem ne asigurăm că îi pedepsim în mod cât mai strict. Astfel, sistemul nostru de sistemul nostru judiciar uh, funcționează pe baza um, discret latitudinii de a trimite în justiție, pe deosebire de alte părți din Europa continentală, cum sunt Italia sau Germania, unde principiul legalității este cel care prevalează. În al doilea rând, există echitatea juriului, juraților, îmi cer scuze, în sensul că Uh, infracțiunile grave sunt judecate de către jurați care au posibilitatea de a achita inculpații respectiv fără să neapărat să explice de ce au făcut acest lucru. Și în al treilea rând, uh, tribunalele noastre în general se bucură de o um, latitudine foarte mare în a decide pedapsa. Apoi, o altă întrebare Oare aceste diferențe explică uh, viziunea potrivit căreia dreptul material penal din uh, țările common law este atât de diferit de uh, domeniul similar din Europa continentală, încât să fie imposibil uh, pentru Bruxelles să creeze, să, să, să pună bazele unui uh, drept penal care să se potrivească cu ambele lumi. Eu nu cred uh, Cred că uh, Bruxelles um, ar trebui să încerce să instituie o politică în acest sens uh, prin uh, dar nu ar trebui să încerce să, reduce, să reducă acoperirea um, dreptului penal sau să slăbească uh, pedepsele maxime. Dar nu cred că aceasta va fi direcția de evoluție. Și cred că în Regatul Unit avem, de fapt, trei sisteme uh, Uh, judiciare diferite. Uh, Anglia, Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord. Și există niște diferențe destul de surprinzătoare între aceste sisteme. De exemplu, avortul este aproape complet ilegal în Irlanda de Nord, în timp ce este destul de posibil la cerere în uh, Anglia și în Scoția. De asemenea, vârsta consimțământului sexual este 17 ani în Irlanda de Nord și 16 ani în alte părți ale mm, Regatului Unit. în uh, implementarea primei directive privind uh, traficul de ființe umane, legislația din Scoția a fost elaborată într-un mod destul de diferit de cea din Anglia. Totuși, în ciuda acestor diferențe, am reușit să uh, lucrăm destul de bine împreună și dacă acest lucru se poate face în interiorul uh, unei țări, cu siguranță că se poate face și, în, și la nivelul Uniunii Europene. Sigur că împărtășesc scepticismul uh, colegului Clip despre necesitatea de a avea un drept penal prea armonizat. Însă, din punctul de vedere al recunoașterii reciproce, am reușit să uh, funcționăm cu aceste trei uh, sisteme diferite, tocmai aplicând această recunoaștere reciprocă a uh, sentințelor tribunalelor noastre. Și cred că acest gen de idee a fost uh, preluată și la nivel european și poate duce către o recunoaștere mai amplă. Doamna președinte, mulțumesc. Cum suntem în întârziere, vom avea o discuție foarte scurtă. Dacă aveți de făcut observații sau uh, de adresat întrebări, vă rog să fiți cât mai conciși. Mulțumesc. Am două întrebări. Uh, Voi încerca să fiu foarte subțint. Prima se referă la competența de a armoniza dreptul penal în momentul de față. Văd că acum uh, lucrăm pe marginea unor prevederi din domeniul criminalității cibernetice, privind armonizarea prevederilor de drept penal. Aici, de exemplu, e uneori neclar. Nu vedem care este legătura cu competența principală. Și cred că ar fi bine să știm cum definim aceste prevederi de drept penal. Domnul uh, Satzger spunea că trebuie să fim preciși când ne îndreptăm pe această cale, însă din experiența pe care am avut-o până acum, văd că lipsește tocmai această claritate. Și a doua întrebare. Dacă e să armonizăm dreptul penal, o facem pentru a răspunde unor provocări specifice. Deci vă întreb, sunteți de acord că în multe domenii e vorba de prevenirea infracțiunilor și nu de armonizarea dreptului penal? Deci acestea sunt cele două întrebări pe care le-am. Mulțumesc. Carmen Romero Lopez. După care vom primi răspunsuri. Brecht, în nuestro... Așa cum spunea Albrecht, în cazul nostru, de multe ori, uneori e vorba de o legislație de prevenție. Și aici avem dificultăți. Eu am fost raportor la Ordinul de Protecție Europeană, vorba de femeile care sunt maltratate. Și problema pe care am avut-o e că definirea delictului de violență la adresa uh, femeilor, deci această definiție nu este aceeași în toate statele membre. Și mai mult, în multe țări acest uh, delict, această infracțiune nici măcar nu este definită. Și așa cum se spune aici, trebuie să definim foarte clar și precis, să știm la ce ne referim atunci când vorbim de violențe. Dat fiind că acum noi uh, elaborăm o legislație de prevenție, ne aflăm pe un teren dificil. De ce spun asta? Atunci când judecător sau când o autoritate administrativă crede că trebuie să emită un ordin de protecție, deoarece a avut loc acea amenințare și trebuie să știi în ce măsură amenințarea respectivă pune în pericol viața femeilor. Deci despre asta e vorba. De asemenea, să nu uităm că avem diferite tradiții juridice. În unele țări, judecătorii penali se ocupă de așa ceva, în alte țări, autoritățile administrative sau poliți- polițienești. Deci, de aceea, aș avea următoarea întrebare. Deci noi credem că e logic să ne îndreptăm către o definiție a infracțiunii la nivel european deoarece fracțiunea nu e definită, iar Consiliul Europei a elaborat deja o convenție în care este definită infracțiunea și se specifică uh, la ce ne referim atunci când vorbim despre violența la adresa femeilor. Vorbim de asta deoarece e vorba despre niște măsuri de prevenție. Deci asta e dificultatea pe care am întâmpinat-o noi și aș vrea să știu ce părere au profesorii universitari invitați. Mulțumesc, Carmen. Un reprezentant al Law Society, Emma Porter, a cerut cuvântul. Mă numesc Anna Border, sunt din partea Law Society din Anglia și țara Galilor. E o întrebare pentru sesiunea anterioară cât și pentru cea de acum. E o chestiune pe care cred că ar trebui să o discutăm mai pe larg și în viitor. Dacă aceste decizii atât de importante vor fi luate la nivel european, deci mă întreb, penalizarea este necesară sau sistemele de drept penal naționale ar trebui să fie armonizare? Ce rol credeți că ar trebui să aibă juriștii în această etapă atât de timpurie. Deci dacă vorbim acum despre definirea unei politici care ne va călăuzi în luarea acestor decizii, ce rol credeți că ar trebui să aibă juriștii? În această etapă, deci de la începuturi, care ar trebui să fie contribuția lor în legătură cu anumite uh, probleme de ordin practic cu care se confruntă ei pe teren? Vă mulțumesc. Acum îi rog pe invitații noștri să răspundă. Cine dorește să înceapă? Dacă nimeni nu dorește, iau eu cuvântul. Spune domnul Satzker. Voi răspunde la întrebări în ordinea în care au fost făcute. Domnul Albrecht, o întrebare oarecum dublă. Vorbeați despre claritatea competenței și de actele juridice. În primul rând, competența și actele și dacă legile elaborate de instituțiile europene se pot baza pe competențele conferite în tratat. E o problemă asupra căreia trebuie să ne aplecăm. Și provenind din Germania, știți cât de precisă este Curtea Constituțională Germană știu că nu e decât o curte constituțională în Uniunea Europeană, cea din Germania, însă cred că uh, s-ar cuveni să ne bizuim pe tratate și să vedem ce spune acolo, să vedem că în conformitate cu principiul de atribuții, să vedem dacă într-adevăr tratatul ne conferă competența de a face asta, de a interpreta tratatele. Deci trebuie să ne punem într-adevăr întrebarea dacă propunerile sau dacă actele legislative pe care le facem se pot baza pe această competență. Și asta ține de precizie și de tratate, însă e o chestiune diferită față de cea a preciziei în cadrul uh, actelor legislative elaborate. Și aici, bineînțeles, e vorba și de necesitatea definiției uh, mai precise a celor infracțiuni în directivă. Deci spuneam că trebuie să fie definit un nivel minim cu mare precizie, deoarece aici se aplică principiul legalității, se aplică și armonizării legislative. Ce spuneați dumneavoastră e foarte important. Prevenția e mai importantă și are un efect mai mare în viața de zi cu zi decât uh, sancționarea penală. Și cred că acesta este un element care ar trebui să fie inclus în procedura de evaluare. Ar trebui să vedem, în primul rând, dacă prevenția e posibilă și dacă avem prevenție, avem niște instrumente de prevenție și acestea trebuie folosite cu precădere și dacă nu funcționează, atunci ajungem la pedapsă. Asta înseamnă ultima rațio Doamnă Romero Lopez, vorbea despre maltratarea femeilor. Și aici e o chestiune de precizie. Dacă vrei să pedepsești un anumit comportament și dacă vrei să afli ce sancțiune trebuie aplicată, atunci trebuie să ai o definiție clară. Deși diferitele instituții sau diferiți, uh, sau deși sunt implicați diferiți procurori sau diferite instituții, E nevoie de o definiție clară. Și ultimul uh, lucru, nu am reținut numele dumneavoastră, stimată doamnă de la Law Society. Bineînțeles că juriștii ar trebui să fie implicați, mai ales în faza de evaluare. E foarte utilă experiența practică acestora. Deci uneori ei se întreabă, la ce folosește pedepsa? Hai să vedem ce experiență am avut în cazuri în care am impus sancțiuni, însă lucrurile nu s-au îmbunătățit cu nimic. Deci nu doar lumea universitară trebuie să se implice. Eu sunt aici reprezentant al lumii universitare. Nu, cred că și practicienii trebuie să se implice, trebuie să-și și-și dea sfaturile, deoarece suntem o comunitate de, de persoane care avem de-a face cu dreptul penal și cu toți ar trebui să putem să ne dăm sfatul în legătură cu uh, Uh, necesitatea de a avea dreptul penal. Da, suntem în faza de evaluare. E firesc să o facem. Mulțumesc, domnul Lahti. Două lucruri aș vrea să spun. Și domnul Sațcăr a explicat foarte bine cum stau lucrurile. Eu provin dintr-o țară nordică și prefer un concept uh, larg de uh, politici de drept penal. E important uh, să se țină cont de întregul concept de politică, de politică penală și de aia spun că ar trebui să elaborăm o politică penală și nu doar o politică de drept penal. Deci aici avem o diferență în, între cele două lucruri. Aspectul de prevenție e luat mai în serios. Referitor la competențe. Avem articolul 83 punctul 1. Principiile expuse acolo, cum ar fi cel al subsidiarității, trebuie luate în considerare. De exemplu, când avem o definiție destul de vagă, ar trebui întotdeauna să analizăm situația în detaliu. Deoarece aceste concepte de infracțiuni sunt prea largi prin definiția actuală, deci trebuie aduse niște argumente suplimentare în funcție de aceste principii, principiul subsidiarității și proporționalității, inclusiv ultima ratio. Deci atunci când în principiu ai această competență conferită de articolul 83. Și în ceea ce privește o definire mai exactă a infracțiunilor, e clar, dacă definiști lucrurile cât mai exact, e mai ușor să evaluezi dacă ai competența sau nu. Mulțumesc. Domnul profesor Spencer, nu am nimic util de adăugat la ce s-a spus, la prima întrebare. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare – Sunt uimit să aud că violența împotriva femeilor uh, în unele țări nici măcar nu e o infracțiune, deci asta înseamnă că e ilegală. Deci mă gândesc că acele cazuri vor fi aduse în fața Curții Europene de Justiție din uh, cauza încălcării articolului 3 din Convenția Europeană sau din Convenția privind uh, tortura sau tratamentul degradant. În ceea ce privește implicarea practicienilor, a juriștilor în formularea dreptului penal european, da. E important însă mă întrebam ce mecanisme putem îmbunătăți pentru a face asta. În momentul de față se întâmplă mai multe. Există o organizație numită Justice Forum care reunește periodic reprezentanți din statele membre pentru a prezenta idei, ce vorba de juriști din statele membre, Există de asemenea și asociații de avocați penali din diferite state membre, asociații înființate în urmă cu mai mulți ani la inițiativa domnului De Angelis, dumnealui era membru al uh, Comisiei de Control Bugetar. Eu am avut onoarea de a fi președintele Asociației Britanice, care se numește Asociația de Drept Penal Marea Britanie. Acolo participă practicieni de diferite tipuri, încercăm să răspundem la chestionare, avem intențiile de a încuraja discuțiile între juriști. Și să nu uităm că și Comisia Europeană însărcinează alte organisme să facă studii. E un lucru bun pe care îl putem spune despre Comisie. Și în aceste studii sunt adresate întrebări și practicienilor, juriștilor și am fost raportor la astfel de studii. Și întrebările care se pun se referă la eficiența mecanismelor. E clar, persoana care a adresat întrebarea probabil crede că nu. Deci de aceea ar trebui să ne întrebăm cum îi putem consulta mai mult pe practicieni, deoarece în principiu e foarte important să-i cunoști pe cei care trebuie să aplice legea, deci e foarte important să vezi ce, care sunt problemele lor practice. Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor. Le mulțumesc și membrilor uh, de la această sesiune de discuție. Acum îi rog pe membrii instituțiilor europene să vină aici la prezidiu. Trecem la ultima sesiune, punerea în practică a principiilor generale. Uh, thank you very Vă mulțumesc foarte mult. Le urez uh, bun venit uh, vorbitorilor și vă rog pe fiecare să vorbiți timp de 10 minute, dacă e cu putință, pentru a avea timp la sfârșit și pentru concluziile de la această audiere atât de interesantă. Doamna Lotte Knudsen este reprezentanta Comisiei Europene Uh, dumnezeu ei va lua cuvântul și va rezuma poziția comisiei. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, mulțumesc Comisiei Libe și domnului De Jong pentru ocazia de a vorbi la această audiere privind uh, abordarea europeană în domeniul dreptului penal. Am auzit uh, niște contribuții foarte interesante și asta ne arată că e o temă foarte de actualitate acum. Uh, la doi ani aproape de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Începem să vedem primele rezultate ale tratatului și intrăm într-o nouă perioadă în ceea ce privește evoluția dreptului penal european. Mă voi referi la două lucruri. În primul rând, comunicarea noastră din septembrie, numită către o nouă politică europeană care se ocupă de punerea în aplicare a politicilor europene și, al doilea rând, mă voi referi la modul în care Comisia dorește să uh, dobândească coerență în ceea ce privește legiuirea din dreptul penal. În ceea ce privește comunicarea din septembrie, pentru prima oară, Comisia și-a exprimat părerea în legătură cu principiile care călăuzesc și sunt la baza legislației europene, conform noului cadru legislativ. Lisabona ne dă noi posibilități și e ocazia să depășim lacunele legate de fragmentarea pe care o aveam cu pilonul 3. Deci acum avem ocazia să avem o abordare mai consecvență. Combaterea infracționalității e un domeniu în care toată lumea se așteaptă la mai multă acțiune. În raportul Alfano, de exemplu, se vorbea despre asta, însă știm de asemenea că dreptul penal are de-a face și cu drepturile fundamentale. Și există o diferență clară între sistemele din statele membre. Și de aceea trebuie să acționăm precaut, așa cum spunea și domnul Nielsen la început. Dreptul penal e un domeniu foarte divers de la un stat la altul, un nivel de diversitate ridicat și ca niciun alt domeniu uh, juridic, acest domeniu oglindește tradițiile din diferitele noastre societăți. Iar tratatul de la Lisabona protejează și acceptă aceste diferențe în articolul 62, cred. Din acest motiv, avem nevoie de niște reguli clare și transparente uh, legate de recurgerea la dreptul penal european. Cadrul european pentru dreptul penal s-a schimbat uh, foarte mult cu tratatul de la Lisabona. Ați vorbit despre tranziția la codecizie, Ați vorbit despre rolul nou pe care îl are Parlamentul European, acum e pe picior de egalitate în procesul legislativ și ați vorbit și despre controlul efectuat de Curtea Europeană de Justiție. Însă chiar și cu aceste modificări, baza rămâne aceeași, respectarea principiului subsidiarității și a drepturilor fundamentale din Carta Drepturilor Fundamentale și Convenția uh, privind uh, protejarea drepturilor omului. Există situații în care oamenii sunt privați de libertate și de aceea Carta Drepturilor Fundamentale stabilește limitele pentru acțiunile noastre. Carta intră uh, sub responsabilitatea doamnei Reding, care e comisar și la justiție și la drepturi fundamentale. Și există o logică puternică aici. A fost o măsură logică de a combina aceste două competențe. Se oferă aici uh, un set de reguli obligatorii pentru protejarea cetățenilor și acesta este standardul cu care uh, măsurăm nivelul de protecție peste tot. Comunicarea noastră se bazează, se referă la articolul 83.2, care oferă o bază de implementare efectivă a politicilor europene. Însă principiile generale se aplică în contextul mai general al dreptului penal comunitar. Trebuie să reamintim că există și un precedent înainte de Lisabona, cu două direct, mediul uh, în, um, privind uh, mediul înconjurător și poluarea maritimă în 99, în 2008-2009. Au fost adoptate încă o decizie pe baza unei bune cooperări cu Parlamentul. Iar aceste două directive ar trebui să fie deja puse în aplicare de statele membre, iar Comisia supraveghează procesul de transpunere din statele membre pentru a vedea dacă e nevoie de follow-up și e clar că la un moment dat pot exista și uh, hotărâri din partea Curții Europene de Justiție în acest domeniu. În comunicarea noastră propunem o abordare două etape. Și așa cum spunea un antevorbitor, poate că nu e prea detaliat, însă e un prim efort. E prima oară când noi sau orice altă instituție adunăm la oaltă toate aceste elemente într-un document unic. Deci e un început. Și abordarea în două etape oferă o metodologie de bază în legătură cu stabilirea pragului care ar trebui să se aplice pentru introducerea de sancțiuni pentru a asigura Uh, aplicarea efectivă a politicilor UE. Principiile călăuzitoare, așa cum s-a spus azi dimineață, sunt necesitatea, proporționalitatea și subsidiaritatea. Sancțiunile de drept penal sunt rezervate pentru anumite infracțiuni grave, iar măsurile de drept penal trebuie să fie întotdeauna ultima rațiu. Tratatul stabilește propriile teste. se pune întrebarea dacă sancțiunile sunt esențiale pentru a atinge scopul de implementare a politicilor. Asta înseamnă că legiuitorul va trebui să analizeze, să vadă ce alte sancțiuni există, de exemplu administrative, poate că sunt suficiente și vor uh, duce la punerea în aplicare a politicilor. De asemenea, un al doilea stap, uh, pas, Trebuie să vedem ce fel de măsuri de drept penal trebuie adoptate. Tratatul aici își stabilește propriile limite, deoarece acțiunea comunitară e restrânsă la reguli minime, la definirea sancțiunilor și infracțiunilor. Aici se respectă principiul legalității, și, bineînțeles, principiul necesității și proporționalității. Acestea două impun limite în legătură cu tipul de sancțiune și nivelul sancțiunilor aplicate. Și, în sfârșit, e nevoie de probe factuale, statistice, pentru a stabili regulile minime, inclusiv uh, situațiile divergente din statele membre, impactul sancțiunilor și un eventual deficit de aplicare. Problema deficitului uh, la nivelul aplicării e foarte importantă, deoarece sancțiunile penale pot fi un element pentru a crește politica de aplicare la nivel comunitar. Statele membre sunt obligate, bineînțeles, să se asigure că politicile europene sunt implementate, însă hotărăsc de unele singure cum vor face asta, cum vor pune în aplicare legile. Însă un drept penal comunitar poate fi o unealtă suplimentară de punere în aplicare a politicilor europene. Ce politici pot intra sub incidența dreptului penal european? S-au menționat destul de puține. Bineînțeles, dreptul comunitar nu trebuie folosit decât pentru a consolida punerea în aplicare a politicilor în uh, domenii uh, selectate, armonizate, în funcție de valori de la caz la caz, în funcție de nelipsurile de punere în aplicare. Să menționez trei exempluri de astfel de cazuri foarte relevante, mai ales în contextul financiar actual. Protecția sectorului financiar. Comisia în octombrie a venit cu o propunere de directivă privind sancțiunile pentru uh, manipularea pieței și folosirea abuzivă de informații uh, uh, confidențiale. În al doilea rând, frauda, așa cum au menționat mai mulți vorbitori, frauda afectează interesele frauda, frauda care afectează interesele financiare ale UE este principalul uh, lucru asupra căruia ne ocupăm. Aici vrem să umplem lacunele existente în Convenția din 95 privind protecția intereselor financiare comunitare și, în al treilea rând, protecția monede euro împotriva contrafacerilor. E un domeniu în care anul viitor se vor înainta propuneri legislative pentru a crește încrederea generală în acest mijloc de plată. Există și alte zone armonizate de politici în care dreptul penal poate fi o înaltă de aplicare utilă, însă toate aceste măsuri trebuie analizate mai mult, examinate, înainte de a merge mai departe, așa cum se menționează și în comunicarea noastră. Câteva cuvinte acum în legătură cu aspectul instituțional sau metoda de lucru. S-a vorbit și despre asta azi aici. Da, mai multă coerență și consecvență în legiuirea în domeniul dreptului penal e un obiectiv pentru noi. TG Justiție a înlesnit acest proces la comisie, deoarece în multe feluri noi suntem o portiță, să zic așa, pentru alte servicii sectoriale care ar vrea să ia în considerare măsuri penale conform articolului 83.2. Ne putem coordona, putem oferi învățăminte, să spunem ce, am, ce știm noi. La nivel intern, vrem să asigurăm coerența și consecvența prin grupul interserviciu. TG Justiție uh, se asigură că toate serviciile sunt la curent cu evoluțiile din domeniul dreptului penal, pe sunt la curent cu noile măsuri și oferă de asemenea și o, un sistem de avertizare precoce, să zicem, în legătură cu măsurile care pot veni. De asemenea, avem și un sistem de asistență în caz că se dorește o examinare uh, mai profundă sau suplimentară în dreptul penal. Deci, astfel vrem să asigurăm o coerență și consecvență înainte de a începe evaluarea de impact. Deci e un for intern de coordonare. După cum știți, pentru propuneri pregătim și valorile de impact. Se examinează justificarea propunerii respective și alegerile făcute, opțiunile făcute. Aceste valori de impact uh, se referă la, probleme, la principiile proporționalității, subsidiarității și alte principii de bază. Și această abordare riguroasă va afecta clar propunerile făcute de noi în domeniul dreptului penal. În comunicarea noastră am spus și reiterat de mai multe ori faptul că e crucial să avem uh, probe factuale am ridicat miza și pentru fiecare propunere trebuie să avem o argumentație clară, cu fapte, cu statistici, cu date exacte care arată că înțelegem sistemele juridice din statele membre în mod comparativ. Trebuie să analizăm impactul asupra legislației, situația actuală existentă în statele membre, diferențele pe care le pot avea diferitele regime regimuri de sancționare. Deci multe lucruri uh, se fac în acest domeniu pentru a uh, mări, să zic așa, această dimensiune factuală a propunerilor. De asemenea, în direcția noastră generală avem uh, și acea, acea listă de verificare privind drepturile Asta ține însă de uh, verificarea calității. De asemenea, urmărim procesul de transpunere în statele membre. E o sarcină centrală, esențială. Organizăm ateliere pentru a o face sau finanțăm proiecte. De exemplu, avem un proiect EULITA prin care finanțăm eforturile de aplicare măsurile privind dreptul la interpretare și traducere. Și avem de asemenea o strategie de implementare care va lua din ce în ce mai multă, va căpăta din ce în ce mai multă importanță odată cu intrarea în vigoare a tratatului. Avem un proces în trei etape, un sistem cu întâlniri de experți, uh, cu ateliere, monitorizare și avem și o fază de aplicare. Am menționat deja directivele privind um, dreptul mediului înconjurător și poluarea maritimă. Deci prima oară când există posibilitatea de a declanșa proceduri de încălcare. Așa cum spunea doamna Ladford, intenționăm să înființăm și un grup de experți pentru a analiza uh, problema dreptului penal la nivel comunitar și sperăm că acest grup care va funcționa în 2012 ne va ajuta să analizăm chestiuni juridice, deoarece există foarte multe chestiuni pe care trebuie să le examinăm, cum ar fi inter, um, conexiunea între sancțiuni, răspunderea, juridi, răspunderea penală a entităților juridice, Trebuie să interpretăm anumite noțiuni juridice, cum ar fi complicitatea, incitarea, să vedem uh, ce înseamnă niște sancțiuni proporționate, disuasive, deci foarte multe lucruri pe care trebuie să le explorăm în detaliu. În această audiere s-a vorbit despre calitatea legislației. O altă cale pentru a spune calitatea justiției. După cum spuneam, practicienii au nevoie de claritate, de precizie, de acuratețe, de un limbaj clar al regulilor pe care trebuie să le aplice în mod corect și uniform. Fără prea multă flexibilitate uh, în momentul interpretării și asta ne călăuzește pe noi în procesul legislativ. Și Același lucru e valabil și pentru statele membre care trebuie să transpună o directivă. Trebuie să știe clar care sunt obiectivele, care sunt intențiile cu fiecare prevedere din directiva respectivă. Aș vrea să menționez însă, să mai menționez că planificăm uh, două studii. Unul privind uh, dreptul mediul înconjurător și poluarea maritimă. Examinăm un sistem de sancțiuni în statele membre și comparăm situațiile pentru a răspunde la mm, întrebările care s-au, s-au pus aici. Deci facem mult mai multe pentru a compara sistemele, pentru a vedea care este impactul diferitelor sancțiuni. Sper că ați înțeles cum poate contribui și Comisia Europeană la dezvoltarea ulterioară a dreptului uh, penal european, care e important pentru a combate infracțiunile, a răspunde la așteptările cetățenilor și duce la o implementare efectivă a politicilor europene. Dreptul penal face parte din zona mai largă a justiției europene. E vorba aici de uh, încrederea între autoritățile din diferitele țări, e vorba de procedurile penale, de drepturile pe care le au victimele. Și ca să închei, cred că a venit momentul să avem o poziție comună în ceea ce privește uh, diferitele principii călăuzitoare din dreptul penal. Și de aceea salut eforturile domnului De Jong și eforturile Comisiei Libe de a analiza aceste noțiuni. Deci mulțumesc pentru ocazia de a avea această discuție și sunt sigură că Parlamentul European va deveni și mai înțelept în domeniu. Acum, domnul Tomaș Ostropolski, de la președinția poloneză. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Bună ziua tuturor. Mulțumesc pentru invitația adresată de domnul de Jong de a vorbi numele președinției uh, poloneze și numele Consiliului. Pentru că o abordare coerentă a dreptului penal întotdeauna s-a aflat în atenția Consiliului am fost uh, invitat să vorbesc despre modelele de dispoziții în domeniul dreptului penal, dar aș vrea să mă refer și la câteva evoluții care au avut loc în, din 2002, începând uh, imediat după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona pentru a vă demonstra modul în care Consiliul a încercat să abordeze problemele uh, legate de acest domeniu și uh, au fost multe uh, demersuri și semnificative în ce privește proceduri, începând cu procedurile și până la problemele legate de dimensiunile pedepselor. voi încerca să vă prezint câteva slide-uri care sper să fie sugestive. În 2002, uh, concluziile Consiliului, uh, acesta este subiectul cu care aș dori să încep momentul în care s-a ajuns la aceste concluzii nu a fost deloc întâmplător, pentru că a fost imediat după ce a intrat în vigoare tratatul de la Amsterdam, care a adus cu sine o serie întreagă de noutăți în ce privește dreptul penal în Uniunea Europeană. Și cu siguranță că știți că uh, uh, armonizările, demersurile în acest sens au fost limitate doar la definirea tipurilor de infracțiuni. Dacă ne gândim uh, acum la convențiile Consiliului Europei privind infracțiunile veți vedea că aici nu se intră în amănunte legate de dimensiunile pedepselor, chiar dacă există anumite domenii care se află în atenția acestui Consiliu. Deci, Uniunea Europeană, într-un fel, uh, a devansat aici, se află în prima linie în ce privește aceste demersuri și acest lucru s-a întâmplat uh, mai intens după intrarea în vagoare a Tratatului de la Lisabona, pentru că statele membre au înțeles că provocările care se află în fața lor necesită o reconciliere a diverselor tradiții ale statelor membre în materie penală, păstrându-se în același timp coerența și flexibilitatea în abordare. Iar Asta a determinat Consiliul să conchidă că o anumită abordare coerentă este necesară și că cele două elemente esențiale ale acestei abordări sunt uh, un prim pas în uh, ce privește configurarea uh, legislației viitoare în materie de drept comun. Deci trebuie să existe uh, Uh, proporționalitate în abordare și uh, de asemenea să se analizeze dacă nu este nevoie de o legislație mai detaliată și anume introducerea anumitor pedepse mai concret definite și a unor obligații mai concrete. Și în aceste concluzii din 2002 se fac uh, propuneri de acest tip. Ele pot să constituie o linie directoare pentru prevederi următoare. Deci, um, aici pe slide am menționat patru niveluri concrete de penalizări, dar important era uh, că uh, nimic nu ar fi trebuit să împiedice statele membre să depășească acest nivel minimal care este prevăzut în aceste concluzii ale Consiliului. Deci este posibil ca legislația penală pe plan național să devină mai severă decât aceste propuneri. Deci acesta ar fi uh, istoria legată de concluziile Consiliului din 2002 în materie de drept penal. Pasul următor a fost făcut în 2006 uh, uh, pentru uh, că uh, au existat uh, preocupări mai severe în ce privește poluarea maritimă și, în general, legislația privind protecția mediului înconjurător și Curtea de Justiție um, s-a pronunțat în acest sens, ceea ce um, a dus la concluzia că pe plan european se pot trage concluzii în domeniul cooperării în materie de drept penal, astfel încât prevederile penale să poată deveni instrumente parțiale pentru un alt instrumentar care să aibă rolul să creeze o mai mare eficiență a instrumentelor cu care se operează. Sigur că a mai existat încă o anume incoerență, a existat o preocupare în legătură cu fragmentările care pot să apară și, uh, mă rog, haosul care se poate crea dacă uh, aceste uh, adaptări ale dreptului penal se vor face în afara unui grup de experți care să uh, încerce să existe o armonizare. Asta a determinat Consiliul să adopte o procedură specială în anul 2006 care prevede ca toate propunerile care sunt legate de uh, o legislație penală să fie elaborate de către un uh, grup de lucru intitulat Drop Working Group um, deci un grup de lucru în materie de drept, de legislație și uh, care să încerce să aibă o abordare mai coerentă. Deci, uh, asta demonstrează preocuparea Consiliului în acest domeniu în ce privește nivelul procedural. Și uh, în documentul uh, asupra căruia am fost invitat să mă concentrez în mod special este um, cel legat de concluziile Consiliului din 2009 în ce privește un model de prevederi uh, în uh, dreptul penal. Și titlul este de altfel sugestiv pentru că este clar că au existat deliberări la nivelul Consiliului în ce privește acest model de prevederi și uh, acest model a fost elaborat după momentul în care tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare și în care dreptul comun uh, dobândea uh, o importanță mai mare, inclusiv în ce privește preocupările pe plan comunitar care urma să fie dezvoltat în continuare. Din punct de vedere al Consiliului, era deosebit de important să se prezinte punctul de vedere uh, legat de direcția în care dreptul penal urmează să uh, se dezvolte și în principal au fost ă, trei ă, aspecte avute în vedere în cadrul negocierilor în legătură cu substanța ă, prevederilor specifice care să faciliteze transpunerea în legislație națională și de asemenea facilitarea interpretării de către magistrați în măsura în care prevederile puteau să fie adaptate raportate la elemente anterioare. Concluziile Consiliului, aș putea spune, că se referă la două părți majore. Prima, care are uh, în vedere obiecte de ordin mai general, care țin de dreptul penal uh, și care au fost menționate în prezentările anterioare. Lucrurile se leagă între ele. Din punct de vedere al Consiliului, dreptul penal ar trebui să fie uh, aplicat doar în uh, situațiile în care există acea ultima ratio uh, care se respectă principiile de subsidiaritate și de proporționalitate, nu vreau să intru în detalii, și uh, de asemenea, se mai vorbește și despre o valoare adăugată a prevederilor uh, de uh, drept penal mm, uh, și cred că acesta este un element deosebit de important dacă ținem seama de faptul că Consiliu uh, pot participa doar 24 din 27 de state membre în ce privește instrumentele de drept comun. Pentru că uh, toate statele membre vechi uh, trebuie să participe conform prevederilor tratatului. Nu vreau să intru în detaliu în ce privește conținutul. O serie întreagă de elemente importante sunt menționate în aceste concluzii. Ele oferă, de altfel, un punct de vedere destul de detaliat din partea Consiliului în legătură cu modul în care um, prevederile um, legate de cele mai importante elemente privind dimensiunile infracționalității uh, sunt prezentate. Uh, le menționez pe acest slide în ce privește penalizările și pedepsele. Eh, ele in seama de concluziile eh, Consiliului din 2002, pe care și eu le-am menționat, dar care pot să fie chiar mai severe în legislația națională, așa cum am spus. Cred că în cadrul discuțiilor eventual putem reveni asupra acestui eh, subiect și în legătură cu ceea ce a spus doamna Ludford astăzi. Uh, în ce privește eventual o conduită neglijentă, cred că uh, pot să uh, mă refer la uh, ceea ce vă prezint aici. Iar în legătură cu statutul uh, prevederilor model din 2009, este clar că ele trebuie să fie doar un punct de plecare. Consiliul va colabora în continuare cu Comisia Europeană și Parlamentul European pentru a uh, intra în amănunt în ce privește uh, respectarea acestor concluzii. Iar în legătură cu necesitatea unei unități centrale uh, Uh, care să elaboreze aceste prevederi modele. Sigur că mai putem discuta, dar inițial am fost destul de sceptic pentru că s-ar putea ajunge la un moment dat la o activitate mai degrabă birocratică. Uh, uh, este greu să înființezi o asemenea unitate centrală. De altfel, Comisia desfășoară o activitate foarte bună în pregătirea acestor instrumente și uh, după aceea și uh, serviciile legale și secretariatul Consiliului pot să colaboreze în pregătirea adecvată a uh, unui asemenea model, de asemenea prevederi. Deci aș spune că până acum nu există rațiuni practice de înființare a unei asemenea unități centrale. Sigur că mai putem discuta despre faptul dacă aceste definiții și prevederi sunt suficient de coerente sau nu în legătură cu uh, sistemele uh, care funcționează pe plan național, dar cu siguranță că și sugestiile pe care le putem primite din partea statelor membre pot fi utile. Există deja o unitate care urmărește uh, precizia legislativă a instrumentelor uh, care urmează să fie uh, folosite și este și de datoria fiecărui minister și fiecărui departament să se îngrijească de corectitudinea și precizia acestor instrumente. Mă voi opri acum uh, Președinta îl întrerupe pe vorbitor, dar știți că uh, și interpreții au un program de lucru care uh, se apropie de final și mai avem încă un vorbitor. Domnul Antonio Caiola, șef de unitate al uh, Serviciului Legal în Parlament, aveți cuvânt. Mulțumesc, mulțumesc doamnă președinte, mulțumesc domnule de Jong pentru invitație. Eu trebuie să răspund unei întrebări foarte practice. Cum poate serviciul juridic să furnizeze o asistență mai eficientă Comisiei Libe în ceea ce privește procedurile penale. După cum știți, dreptul penal este unul din domeniile cele mai sensibile uh, în care se realizează armonizare la nivel european. Avem tradiții uh, legislative care sunt diferite și conceptele de asemenea uh, pot fi extrem de diferite. Trebuie să luăm în considerare această situație, chiar dacă de obicei lucrăm în uh, engleză sau franceză, trebuie să ținem cont și de uh, celelalte limbi, despre modul în care sunt înțelese conceptele juridice în, în celelalte limbi. Pentru mai multe acte legislative au fost deja organizate trialoguri și trebuie să vă subliniez că aceste acte, acte legislative se referă la primele două etape ale armonizării um, dreptului penal. Directiva privind um, dreptul la informare, de exemplu. În domeniul dreptului material uh, pot să citez directiva privind uh, combaterea traficului de ființe umane. Procedura normală care trebuie urmărită în prezent pentru consultarea serviciului juridic este prevăzută în decizia biroului Parlamentului European din 28 ianuarie 2004. Și aici, în special, în conformitate cu articolul 1 al acestei decizii, președintele Parlamentului președinții comisiilor parlamentare și raportorii, în cooperare cu echipele de proiect, pot înainta o cerere scrisă pentru emiterea unui aviz juridic. În ceea ce privește mm, asistența juridică viitoare către Comisia Libe, uh, pot să vorbesc în baza experienței mele mm, uh, de colaborare cu alte comisii, uh, cum sunt juri, FEM și PETI un element principal care trebuie luat în considerare este faptul că această comisie, Comisia Libe, uh, abordează domenii foarte variate, ceea ce înseamnă că procedurile legislative au fost mai numeroase. Procedurile legislative normale, adică ordinare, codecizia, uh, Uh, reprezintă uh, um, cel mai important volum de lucru din activitatea Parlamentului. Asistența furnizată către Comisia Libe prin intermediul avizului juridic, uh, avizelor juridice scrise și prin participarea la um, reuniunile interne constituie uh, un element principal pentru orice inițiativă a acestei comisii. am fost confruntați uh, cu uh, întrebări foarte interesante la care se poate răspunde numai după o analiză juridică um, consecventă. Și nimic nu este ușor atunci când trebuie să avem de-a face cu acte extrem de delicate, cum sunt procedurile Schengen, uh, dreptul penal noi considerăm că asistența oferită uh, organismelor parlamentare trebuie să fie cât mai uh, uh, bună, nu numai prin intermediul avizelor juridice furnizate, dar și prin intermediul răspunsurilor orale sau scrise care ne sunt solicitate pe loc. Încercăm, pe de o parte, să avem o atitudine eficientă și practică și pe de altă parte trebuie să uh, subliniez că unitatea noastră uh, urmărește toată procedura legislativă prin uh, uh, elaborarea de note pentru fiecare procedură pentru uh, diferitele comisii parlamentare, inclusiv pentru uh, dosarele INI. Analiza se face, se face așadar o analiză a temeiului juridic al fiecărei uh, legislative, o analiză a procedurii care trebuie urmărită, precum și altor elemente, subsidiaritatea, proporționalitatea, respectarea drepturilor omului și principiile generale care se aplică dreptului penal. Această analiză juridică este uh, suplimentată dacă apar probleme în timpul procedurii legislative și se iau în considerare și să ia în considerare o posibilă participare activă a noastră în reuniunile organizate de raportori și în trialoguri. În prezent, serviciul juridic a stabilit o metodă și o procedură pentru Uh, furnizarea acestei asistențe juridice eficiente și din acest punct de vedere pot răspunde că serviciul juridic este dotat în principiu cu uh, ceea ce este necesar pentru a oferi uh, un aviz juridic din punct de vedere al dreptului penal. Deci metoda există, dar nu trebuie să negăm că uh, Uh, uneori ducem lipsă de uh, resurse umane pentru a putea urmări toate procedurile legislative în materie penală uh, în sistem de full-time. Și mă gândesc și la celelalte domenii, migrație, azil, cooperare judiciară. Și situația aici este puțin diferită de cea pe care, am, pe care o avem în Uh, Consiliu sau în Comisie. Trebuie să se facă o distinție clară între domeniul de uh, armonizare a dreptului penal material și uh, domeniul privind procedura penală, pentru că este nevoie de o specializare mai mare în diferitele domenii ale dreptului penal și această specializare poate fi făcută numai prin intermediul um, unor um, angajați cât mai profesioniști și prin intermediul unor sesiuni de formare profesională. Uh, Uh, subliniez că există aceste oportunități de formare profesională și ele sunt utilizate într-o foarte mare măsură de către colaboratorii noștri, tocmai pentru a putea um, avea uh, cunoștințe cât mai bune și o asistență juridică cât mai bună. Sugestia mea ar fi să se organizeze un contact permanent cu colegii din secretariatul LIBE pentru a putea fi informați la timp despre orice noi procedative și despre stadiul mai general al lucrurilor. De asemenea, ar fi foarte util să avem un follow-up al um, asistenței noastre furnizate comisiei. O altă sugestie ar fi să existe un contact permanent cu colegii care se ocupă de cercetare în diferitele domenii ale uh, dreptului penal și ale justiției penale. De asemenea, este nevoie de acces la informații legate de cele 27 state membre și de o viziune clară asupra aspectelor juridice care au o influență la nivel european și la nivel național. De asemenea, asist Asistența juridică trebuie să fie solicitată în scris și, drept consecință, documentele uh, emise de serviciul juridic vor putea fi astfel uh, considerate uh, oficiale, un aviz uh, juridic oficial în temeiul articolului 4 din regulamentul 1049. de asemenea, posibilitatea unei asistențe mai rapide și informale rămâne uh, deschisă în mod permanent, mai ales în ceea ce privește aspecte asupra cărora serviciul juridic și-a exprimat deja punctul de vedere. Și un alt uh, um, tip de asistență juridică permanentă pe care serviciul nostru uh, o poate oferi Comisiei Libe este informarea privind jurisprudența Curții Europene de Justiție și a Curții Europene a Drepturilor Omului, tocmai pentru a uh, da, conferi uh, membrilor acestei comisii instrumentele juridice necesare în acest domeniu. Dreptul european și protecția uh, drepturilor fundamentale. Și permiteți-mi să mai spun că experiența noastră ne permite nouă, serviciul juridic, să avem o idee clară asupra metodei pe care trebuie să o aplicăm pentru a, a furniza o asistență juridică mai eficientă în domeniul procedurii legislative din dreptul penal. Este nevoie de mai multă specializare, da, nu este nicio îndoială, ceea ce implică faptul că și angajații noștri trebuie să uh, fie capabili să urmărească legislativa, uh, procedura legislativă, îmi cer scuze, în orice stadiu al ei. De unde importanța formării profesionale ca instrument pentru obținerea acestei specializări și este nevoie și de o cooperare permanentă și strânsă cu toate celelalte servicii ale, um, juridice ale instituțiilor, tocmai pentru a asigura o asistență juridică de calitate. Mulțumesc și sunt uh, la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Doamna președinte, mulțumesc pentru această scurtă prezentare. Vă spuneam că nu mai avem timp, este clar. Uh, interpreții vor trebui să plece și ei. Doamna Lopez, doamna Latford, uh, doriți să vorbiți, o să vă invit să fiți cât mai concise și apoi voi uh, cere și experților din panel să fie cât mai um, conciși. Doamna Romero Lopez, în ceea ce privește proporționalitatea și subsidiaritatea, deputații europeni se confruntă cu foarte multe dificultăți atunci când este vorba despre o legislație de prevenire, mai ales în domeniul combaterii terorismului. Atunci când trebuie să avem o legislație europeană, să lucrăm la o legislație europeană, Eh, știți că tocmai semnăm acorduri cu alte țări, Statele Unite. Și subiectele respective nu fac neapărat obiectul unei legislații europene, ci a unei legislații naționale. Eu, Aura... E greu de evaluat necesitatea și proporționalitatea. Eu nu sunt raportoare, ci raportoare din umbră la registrul cu numele de pasageri, eh, registrul european. Aici, clar, trebuie să eh, protejăm dreptul la intimitate, la viață privată, însă suntem limitați de securitatea persoanelor. Când nu știm exact care sunt infracțiunile care vor justifica o astfel de legislație, deoarece sunt infracțiuni foarte diferite care ar putea fi abordate altfel. Terorismul, crima organizată sau uh, chiar și uh, crimele grave, infracțiunile grave. Aici noi nu știm exact uh, în ce constă proporționalitatea, deoarece sursele de informații sunt polițienești și nu sunt explicite. Deci avem mari dificultăți în acest domeniu. Și știm că există o propunere de directivă de la comisie, deci aș vrea să cer comisiei să trateze aceste elemente uh, printr-un grup de experți, deoarece nu avem cum să facem. Suntem practic obligați de aceste acorduri internaționale. E drept că în codurile penale prevenția e foarte în urmă. Nu vom mai avea traducere pentru traducere. Îmi pare rău, spune doamna Romero, însă chiar mă îngrijorează tema asta. Mulțumesc. Doamna Latford, pe scurt. Thank you, Madam Chairman. Um, yeah, I, I just hope that this exercise will... Mulțumesc. Sper că acest exercițiu va fi un început și nu un sfârșit al unei evaluări mai riguroase în ceea ce privește schimbul de informații între cele trei instituții și am uh, ținut cont și de ceea ce a spus reprezentantul serviciului juridic despre lipsa de resurse umane. În orice caz este nevoie de o cooperare întărită între toate instituțiile noastre și Cred că s-au făcut foarte multe analize la nivelul Consiliului și Comisiei. Cred că Consiliul ar fi trebuit să fie mai proactiv în uh, implicarea Parlamentului și înțeleg că în minut rapoartele Consiliului de, în ceea ce privește adoptarea modelelor de dispoziție, modelelor de dispoziții, e bine, s-a spus acolo, s-a declarat că Comisia consideră aceste linii directoare și modele de dispoziție ca fiind premature și uh, ca restricționând interpretarea articolului 83. Ei bine, cred că um, abia acum se um, eliberează cumva tensiunea din toate ace- dintre toate aceste acțiuni și aș vrea să aflu ce s-a ascuns în spatele acestei declarații a Comisiei. Și întorcându-ne la cons- concluziile Consiliului din 2002, se spune acolo că nimic nu oprește statele membre să meargă mai departe în acest domeniu, în, mai ales în ceea ce privește sancțiunile și Domnul Nielsen vorbea despre uh, faptul că directivele europene penalizează um, comportamentele ilegale, însă uh, la nivel național nu se incriminează comportamentele neglijente. din cercetările mele înțeleg că noua directivă privind traficul de ființe umane obligă statele membre să se asigure că urmărirea în justiție nu nu uh, poate fi evitată dacă victima a fost obligată să comită infracțiuni. În concluzie, sunt foarte mulțumită de această audiere, însă cred că este numai un început pentru o activitate foarte complexă pe care trebuie să o întreprindem împreună cu celelalte instituții. Doamna președinte, da, într-adevăr, trebuie să continuăm în acest sens. Domnul Prive trebuie să părăsească sala și uh, o să rog să răspundă primul la această întrebare, apoi vom da cuvântul și celorlaltor uh, vorbitori. Dar altceva nu mai putem să... Uh, alte întrebări nu mai putem să luăm pentru că nu mai avem timp. Mulțumesc. Nu vreau eu să vă grăbesc, însă vreau să contribuit, să contribui cu câteva chestiuni. Discuțiile au fost foarte utile, tot ceea ce s-a spus din partea comisiei uh, e părtășit și din perspectiva JAI. Trebuie să vă spun că la 2 ani de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona avem acum exemple concrete de legislație în acest domeniu. Asta înseamnă că ar trebui să începem încet încet să trecem de la anumite elemente generale, ar trebui să combinăm elementele generale cu învățămintele trase de pe urma primelor acte legislative atât de importante din domeniu, și anume directiva privind traficul de ființe umane, cea abuzului împotriva copiilor. Ca primă experiență vedem că avem situații în care, în ciuda tuturor ezitărilor pe care le înțelegem din partea statelor membre, se spune că intră aici Uniunea Europeană pe terenul competenței uh, și suveranității naționale, însă se recunoaște că e nevoie și de legislație europeană. Și directiva privind traficul de ființe umane a fost adoptată foarte rapid de Parlament și Consiliu, ceea ce e bine. Deci ce învățăminte tragem? Și în privința unor uh, linii călăuzitoare mai generale. Există domenii în care și dumneavoastră și statele membre cereți să mergem mai departe, însă vrem să avem o legislație de o calitate foarte ridicată în domeniu pentru a nu ne expune criticilor. Ar trebui să ne abținem de la include în această legislație chestiuni care nu țin strict Uh, de dreptul penal, ci care se apropie de politicile sociale. Deci o altă chestiune care trebuie soluționată în altă parte. Liniile directoare foarte bune, trebuie să le avem, însă, pe de altă parte, să fim atenți pentru a nu ne obliga prin aceste linii obligatorii, ținând cont că pe viitor pot apărea situații care intră în conflict cu acestea. Mulțumesc, domnul Ostropolski un minut. Un răspuns uh, pe scurs. În primul rând, uh, doamnei Romero Lopez. Da, trebuie să avem o armonizare a definiției infracțiunilor. Am discutat, s-a discutat despre asta azi dimineață. Și acest lucru e valabil mai ales uh, în ceea ce privește țările terțe dar nu cred că în viitorul apropiat vom putea umple această lacună. Deci în loc să încercăm să armonizăm definiția, poate că o altă cale ar fi să suplimentăm aceste acorduri cu niște garanții procedurale. O altă cale de a asigura certitudinea juridică în loc să o luăm pe calea armonizării. În ceea ce tensiunile instituționale care au fost dezgropate odată cu adoptarea concluziilor Consiliului. Da, așa a fost. Eu nu cred că la doi ani după ce s-a făcut asta ar trebui să revenim la dezbatere. Acum ar trebui să ne uităm la liniile directoare ale Consiliului ca o contribuție valoroasă. For, for further work now in practice. I mean, when you look at the... Ca bază pentru activitățile practice. Asta e valabil și pentru manipulările de pe piață. Prevederile de acolo respectă recomandările Consiliului, ceea ce privește prevenția. Ar trebui privite lucrurile mm, mai din uh, cu o perspectivă puțin mai îndepărtată. Domnul Caiola. Da, noi salutăm, bineînțeles, uh, o cooperare cât mai strânsă cu unitățile de la celelalte instituții și în procedura legislativă am tras și învățăminte. Facem analize mai exacte și ne gândim la o intervenție mai proactivă a serviciului juridic. Doar pentru a păstra legătura permanentă cu raportorul, pentru a informa în legătură cu problemele care pot apărea. Ca să-i răspund oare câtva doamnei Romero Lopez cu privire la prevenția infracțiunilor. La serviciul juridic am avut o dezbatere internă privind o posibilă aplicare a articolului 84 din tratat privind prevenția infracțiunilor și privind interpretarea acestor prevederi. Până acum nu s-a adoptat nicio măsură pe baza acestor prevederi și poate că ar fi util să ne gândim la asta și la schimbul de păreri dintre serviciile noastre. Vă mulțumesc! Da, ar fi fost tema unei alte audieri, cooperarea instituțională și uh, organizarea acestea. Nu mai avem timp, însă îl rog pe domnul de Young, raportorul, să tragă concluziile după această audiere atât de interesantă. Mulțumesc, doamnă președinte. Cer scuze interpreților. Încă mai sunt aici. Nu vă voi spune, nu voi face o trecere în revistă a ceea ce am învățat azi dimineață și a tot ceea ce am notat. Câteva elemente sunt noi și pentru mine, mai ales elementul uh, privind evaluarea nu ar trebui să facem, nu ar trebui doar să pregătim cu atenție noua legislație, ci să vedem și legislația existentă, să vedem dacă e folosită sau nu. Acum mă voi limita la următorul lucru. Le voi spune raportorilor din umbră că voi uh, elabora un document înainte de Crăciun, în care voi include elementele care au apărut în discuție astăzi aici, deci un document care va fi disponibil la începutul anului viitor. Eu cred că e bine să consultăm uh, astfel de experți, ca cei care au venit astăzi aici, și sper ca până la jumătatea lunii ianuarie să avem proiectul de raport, să începem colaborarea. Aștept cu nerăbdare și sunt de acord cu doamna Latford. Ne așteaptă multă muncă în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult! Le mulțumim și interpreților pentru faptul că au rămas. Mulțumim tuturor!